So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Pentru a putea începe ședința comisiei noastre, pentru că avem o agendă foarte încărcată astăzi. Și să nu uităm că astăzi are loc și conferința președinților, în care se va discutare rezultatul uh, Consiliului și astăzi nu vom începe la ora nu vom începe ședința de după masă la ora 15, ci la ora 15.30. Nu, la ora 15.45, de fapt, pentru că va trebui să discutăm raportul cu colegii noastre Wilmot. Astăzi, regimul lingvistic este aproape complet, uh, cu excepția limbii estone și malteză avem toate limbile prezente. Pe data de 26 martie, între 14.30 și 17.30 vom avea o dezbatere cu dezbatere parla- cu parlamentele naționale și sper că cât mai mulți dintre colegii noștri vor participa la această ședință. Mâine, între 15.30 și 17.30, domnul Siri Ovia, a invitat 18 vizitatori din, uh, din Estonia și pe data de 21 martie la 11.30 doamna Oconi are o grupă de vizitatori și pe toți acești vizitatori doresc să-i salut călduros de pe acum. Săptămâna trecută am avut uh, primul uh, trialog despre raportul Stop the Clock, unde este raportor domnul Peter Liza. În urma primului uh, trialog am ajuns la un acord cu Consiliul și pe data de 26 martie vom vota rezultatul acestui trialog și în plenara din aprilie va avea loc votul final și mă bucură faptul că lucrurile au mers atât de uh, bine pentru acest uh, raport și pentru acest proiect legislativ atât de important. Apoi, procesele verbale din 28-29 noiembrie, 18-19 februarie și 28 februarie sunt la dispoziția dumneavoastră și am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi. Deci, bine ați venit! Da, suntem într-o atmosferă foarte familială. Am ajuns la dispozitivele medicale și știu că foarte mulți colegi uh, vor dori să intervină. Tocmai de aceea voi da pentru 5 minute cuvântul raportoarei, după care colegii noștri vor avea la dispoziție doar 2 minute Um, și am prevăzut doar o jumătate de oră pentru acest uh, punct și ne-am dorit să intervină și comisia și ceilalți colegi. Acum are cuvântul uh, raportorul și um, acum uh, întocmim lista de vorbitori. mă Rod uh, Beren. Matias, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze cabinei germane pentru că m-am uh, pregătit în uh, engleză și nu în germană. Tocmai de aceea textul meu va fi în engleză în această dimineață. Matias și dragi colegi, permiteți-mi să fiu foarte stringentă în cele 5 minute pe care le am la dispoziție și aș dori să mă refer doar la partea relevantă pentru mine, pentru că și Peter Liza va interveni puțin mai târziu. În primul rând aș dori să spun că știm cu toții cât de importantă este această propunere legislativă. Textul Comisiei este un bun punct de plecare, însă credem că poate fi îmbunătățit puțin. Cred că momentul, în momentul în care Comisia a redactat acest text, nu toate părțile, nu toate elementele au fost atât de clare și sper că propunerile mele de modificare vor fi acceptate nu doar majoritatea acestei comisii și acestui parlament, ci și de comisie. Acestea fiind spuse, eu consider că, de fapt, structura textului nu este logică. Uh, voi urma acum structura textului Comisiei pentru a vă ușura înțelegerea diferitelor uh, capitole, însă vă voi spune după aceea despre cum consider eu că ar trebui să fie structurat acest text. Haideți să începem cu capitolul 2, care se concentrează pe dispozitivele de, uh, care pot fi folosite o singură dată. Problema în acest moment este că există o definire a utilizării unice în același timp discutând despre reutilizarea acestor uh, dispozitive. Deci dacă nu, nu înțelegem ce se întâmplă, dacă există o singură utilizare, atunci trebuie să există o singură utilizare pentru un singur uh, pacient și așa mai departe. Există însă totuși uh, uneori o reutilizare indiferent de standardele folosite. Uh, de reprocesare acestor dispozitive. Deci trebuie să vedem care, ce se întâmplă cu definiția utilizării unice și dacă tot ceea ce nu este de utilizare unică trebuie să fie de utilizare multiplă. Comisia a prevăzut o anumită posibilități de reutilizare și de răspundere pentru cei care reutilizează aceste dispozitive, dar cred că trebuie să spunem foarte clar că utilizare unică înseamnă doar utilizare unică. Și mă întreb dacă este uh, logic acest lucru, dacă avem o, o cameră care uh, costă 5.000 de euro și o folosim și poate fi folosită doar o singură dată, este clar că va fi reprocesată, reutilizată, pentru că este foarte scumpă. Deci, Trebuie să ne asigurăm că dacă se întâmplă acest lucru, pacienții nu sunt în pericol de a se infecta și așa mai departe. Deci comisia cred că ar trebui să ne prezintă o variantă îmbunătățită a textului. Apoi, trebuie să vedem cum poate fi introdus un produs pe piață și care sunt condițiile necesare pentru acest lucru. Comisia a început acest, cu acest lucru, nu, eu nu sunt de acord. La capitolul 4, anexa 6, sunt prevăzute autoritățile de notificare. Este prevăzut un, uh, sing- o singură autoritate de notificare acolo și trebuie să vedem care este situația pe teren. Nu putem permite să existe o concurență în Uniunea Europeană și în, uh, într-un stat membru uh, din punctul de vedere al uh, taxelor uh, care trebuie uh, Uh, plătită. Considerăm că sistemul de taxe în Uniunea Europeană trebuie să fie unul foarte transparent. Cred că uh, prevederile trebuie să fie mult mai stringente, mult mai obligatorii pentru statele membre. Din punctul de vedere al personalului, acum nu există niciun fel de obligație pentru autoritățile de notificare, indiferent de cele patru clase de dispozitive, deci nu au nevoie de expertiză în uh, spitalele respective, lucru cu care nu sunt de acord. Cred că trebuie să ne asigurăm că există expertiză în fiecare spital în parte. Cine dorește să notifice un dispozitiv medical trebuie să aibă la dispoziție expertiza necesară. Nu mă deranjează să se caute expertiză din exterior de către autoritățile de notificare. Cred că trebuie să analizăm cu mai mare atenție contractele încheiate indiferent de uh, ce contracte este vorba, acestea trebuie să fie transparente, trebuie să fie uh, transmise autorităților naționale și, oricum, trebuie să există expertiză în uh, instituția respectivă pentru a putea fi verificată expertiza externă, de fapt. Apoi, în legătură cu subcontract, subcontractarea, trebuie să ne uh, asigurăm că este garan- garantată cea mai bună evaluare. Apoi, capitolul 4 și anexa 7 se referă la clasificare. În acest moment avem, după cum am spus, patru categorii, 1, 2A, 2B și 3. Nu consider că este neapărat nevoie să păstrăm aceste categorii nu sunt de acord cu articolele introduse de comisie când vine vorba de modificarea, de transferul unor dispozitive uh, medicale din clasa 2 și 3. Sunt mai multe articole. Au trecut deja 5 minute. Atunci, ultima propoziție, sistemul de uh, aprobare a medicamentelor. Matias, îmi pare rău, este o propunere legislativă foarte importantă. 5 minute sunt prea puține. Acum, cu autorizarea medicamentelor. Cred că pentru um, categoria cu cel mai mare risc avem nevoie de un sistem de certificare, avem nevoie de o autorizare înainte a introducerii pe piață, pentru că, uh, din păcate, Comisia nu a prevăzut un uh, asemenea mecanism de autorizare înainte a introducerii pe piață, dar a prevăzut un um, foarte complicat mecanism de monitorizare Apoi, studiile clinice, cred că aici trebuie să fim mai, uh, mai buni și Nicola, îmi pare rău că îți răpesc atât de mult din timp. După cum am spus, eu aș modifica structura, am începe cu, cu, aș începe cu clasificare, apoi m-aș referi la uh, condi, uh, condițiile pentru introducerea pe piață și apoi să ne referim la standardele de autorizare, la expertiza din spitale și așa mai departe. Îmi pare rău, mai repede nu am putut uh, vorbi și nu v-am oferit decât jumătate din informațiile necesare. Mulțumesc pentru cele 5 minute de introducere din partea raportoarei. Acum urmează raportorii din umbră. Știu că este un uh, dosar foarte important Însă, din păcate, datorită faptului că am uh, modificat ordinea de zi, avem anumite dificultăți, avem uh, um, 45 de minute mai puține. Doamna Măghină să are cuvântul. And my sympathies and thanks to our... Mulțumesc, domnule președinte și felicit pe domnul raportor pentru că e un dosar într-adevăr foarte complicat și este foarte nedrept să-i cerem să condenseze atâtea informații importante referitoare la legislație în 5 minute și esențial ar fi, cred că ar, ar trebui poate atunci când va răspunde uh, să intre mai mult în detalii și voi, uh, încer, voi începe prin acest uh, sistem de aprobare pe, Uh, înainte de punerea pe piață este absolut esențial și vreau să fiu convinsă, trebuie să aflu cum ar funcționa lucrurile în realitate, pentru că nu sunt convinsă că trebuie să eliminăm de la bun început um, ideea de supraveghere a, a pieței foarte um, strict strictă. Cred că asta încercați să spui și poate că președintele putea să vă dea timp să elaborați, pentru că este un uh, punct de plecare foarte interesant față de uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește privește medicamentele de clasa 3. Că despre mm, chestiuni legate de reprelucrare și uh, unică folosință, e bine, e o, o chestiune uh, de conflict lingvistic în engleză, dar aminte de procedură, trebuie să clarificăm clar lucrurile. Și, practic, ce se încearcă să se obțină cu resurse foarte limitate și cred că limitarea resurselor este un factor foarte important în această legislație pentru că statele membre au răspunderea și multe dintre autoritățile, autoritățile competente nu au expertiza să facă această analiză mm. și de aceea există două aspecte importante. În primul rând să vedem ce cu a, autoritățile competente și cu autoritățile notificate, pentru că ele reprezintă elemente esențiale pentru siguranța consumatorului și pentru sănătate și trebuie să consolidăm aceste organisme notificate. Ele trebuie să uh, aibă expertiză în domeniile în care emit uh, certificate și am întrebare aici. Într-adevăr, avem noi toată expertiza asta să facem toate aceste analize și uh, cred că avem uh, o răspundere din partea industriei și a organismelor notificate să se asigure că au um, experții necesari. Este vorba de un regulament și este esențial să fie regulament, dar Cred că acest lucru înseamnă că toate părțile trebuie să își îmbunătățească um, uh, activitatea. Și în acest sens trebuie să um, regăsească um, elemente de siguranță a consumatorilor și de încredere a consumatorilor și apoi să pună pe piață produsele potrivite. Și Poate că um, și raportarea și comisia ar putea să răspundă la acest lucru, să reacționeze. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Holger Kramer, Michel de Vasi, uh, colega noastră Iana Kudakis, uh, Susa, Edith Estrela, Peter Liza și Ana Rosbach sunt uh, cei care doresc să intervină, doamna Schnellhardt și dumneavoastră. deci doamna Schneinhardt, Acum la cuvântul Holger Kramer. Mulțumesc. Nu doresc să repet cele spuse de colega mea. Este imposibil să discutăm acest uh, dosar uh, complex. Dagmar ne-a arătat ce înseamnă 5 minute la Dagmar și a fost foarte greu să urmărim conținutul acestui discurs. Până la urmă discutăm despre Uh, procesul de reglementare și despre cine comun, trebuie să comunice în cadrul acestui proces de autorizare și așa mai departe. Deci este o temă foarte complexă. Eu aș dori să mă refer la prioritățile care sunt importante pentru mine. Sunt de acord cu aproape toate cele spuse de raportoare, de exemplu definițiile. Cred că este neapărat necesar să evităm o concurență între organismele notificate, de notificare, pentru a nu ajunge la uh, o concurență a prețurilor și, din acest punct de vedere, propunerea Comisiei cred că reprezintă un bun punct de plecare. Și apoi, fiecare decizie de centralizare a unei, uh, a unui proces de autorizare trebuie analizat cu foarte mare grijă, pentru că există experiență largă internațională. În Statele Unite ale Americii există un uh, asemenea proces de autorizare centralizat care nu a evitat uh, probleme legate de uh, anumite implantate și așa mai departe. Deci trebuie să ne punem uh, întrebarea despre cum putem consolida calitatea acestor organisme și trebuie să ne întrebăm dacă, într-adevăr, toate aceste organisme trebuie să se ocupe de toate aspectele sau am putea să ne gândim la un anumit grad de specializare, mai ales când vine vorba de uh, medicamentele din uh, categoria A3, este vorba de implantate uh, pe perioadă lungă de timp și uh, mi se pare că, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna și pentru aceste produse din categoria 3, după cum am spus, cred că avem nevoie de teste uh, reale din viața uh, reală. Aș dori să vă aduc aminte că și la omologarea de tip autoturismelor din Europa Um, există un sistem uh, de, de autorizare de omologare descentralizat și și acolo se fac asemenea teste în viață reală. Mă întreb de ce nu este posibil acest lucru și cu medicamentele și există, desigur, diferențe între diferitele dispozitive medicale, dar sunt convins că vom ajunge la un acord uh, legat de cerințele uh, specifice pentru anumite dispozitive. Eu personal nu cred că o autorizare prealabilă înaintea introducerii pe piață ne-ar ajuta foarte mult. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de un uh, mecanism de monitorizare a pieței pentru a vedea dacă se manifestă efecte pe care nu le-am observat la un, uh, la un produs în momentul în care l-am uh, introdus uh, pe piață. Mulțumesc, domnule Kramer. Uh, Michel Rivesi, uh, who's our shadow, is not here, so I will just have a few remarks on... Uh... Doamna nu este prezentă, așa că o să, o să vorbesc eu în numele dumneai ei, și, dar și numele meu. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei raportoare. Din câte am auzit eu, suntem de acord în majoritatea punctelor, dar aș vrea să mai subliniez câteva alte aspecte importante pentru noi. Și o să o citesc pe doamna Michel Vivazi. Referitor la clase, la categoria 3, e, ne e nevoie de o autorizare înainte de punerea pe piață, Știm cu toții scandalul cu um, uh, produsele PIP, avem și noi în Danemarca alte probleme legate de protezele uh, pentru șoc și așa mai departe. Referitor la investigațiile clinice, vrem transparență, să nu existe secrete, este una dintre cele mai bune garanții. Dacă avem uh, proceduri de autorizare corecte, putem să, să preîntâmpinăm uh, alte probleme. Acestea reprezintă o transparență. De asemenea, vrem mai multe controle care să fie desfășurate și acces uh, al publicului la date. Mereu spunem celor din uh, industrie că dacă pot să facă un rezumat corect, atunci pot înseamnă că au și datele, că altfel nu pot să realizeze un rezumat corect. Ceea ce înseamnă că nu este atât de complicat uh, să acorde acces la date, dacă într-adevăr uh, rezumatul a fost făcut corect. Referitor la studiile toxicologice pentru dispozitivele implantabile, acestea sunt dori pentru a se evita perturbatorii obișnuiți, aș putea să le spun. Cred că ar trebui să folosim uh, o versiune mai simplă a acestei, uh, acestui termen, perturbatori uh, endocrini. Mr. Chair. Thank you, Margareta Augu. Next speaker is Anna. Mulțumesc. Ana Rosbach acum cuvântul care o locuiește pe doamna Iana Kudakis. Mulțumesc, o să vorbesc în daneză pentru că pot. O să vorbesc în numele doamnei Iana Kudakis. În această um, propunere, Comisia cred că vine tocmai la momentul oportun, după o serie de scandaluri în întreaga Europa cu implanturile mamare, dar și cu altele. Uh, Problemele cu care suntem la curent uh, se referă la faptul că populația nu mai are încredere și că trebuie absolut uh, să câștigăm această încredere. E vorba de încrederea cetățenilor în astfel de dispozitive și de produse. Trebuie să corectăm și greșelile din trecut și să consolidăm controlul pe care îl avem. De asemenea, uh, trebuie să desfășurăm uh, controle inopinate. Considerăm că sistemul de organisme notific notificate este esențial. Um, trebuie niște experți care să cunoască situațiile și noile produse, precum și uh, riscurile pe care le prezintă acestea de exemplu, atunci când uh, vine vorba de acele pacemaker, de um, dispozitive de reglementare cardiacă, dar și um, în ceea ce privește implanturile mamare. De asemenea, este esențial ca pacienții să știe tot despre, despre aceste dispozitive și lucrurile nu prea sunt clare în text. Uh, Comisia trebuie să uh, specifice clar ce este cu dispozitivele care pot fi utilizate din nou. Trebuie um, um, transparență și deschidere și trasabilitate în ceea ce privește aceste dispozitive medicale mai ales dacă, de exemplu, se dorește o utilizare, um, o posibilă reutilizare a dispozitivelor. Mulțumesc. Acum are cuvântul Edita Strana. Mulțumesc, eh, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc lui Dagmar pentru munca excelentă pe care a depus-o și pentru că am avut o discuție foarte constructivă, foarte interesantă. Mulțumită și audierilor publice pe care ea le-a organizat. Sunt raportoare din partea Comisiei Ocupare, amplă, și în această calitate, în mod firesc, o să mă axez pe problemele de Siguranța a lucrătorilor și a, a utilizatorilor. E vorba de dispozitivele folosite de cei care lucrează în domeniul sănătății, în spitale, în clinici, dar și în închisori, de exemplu. Este vorba de persoane supuse unor riscuri substanțiale, deoarece deci este vorba numai de persoanele care suferinde, ci și de cei care manipulează aceste dispozitive, personalul auxiliar, chiar și personalul de întreținere. Uh, și așa mai departe. Sănătatea și siguranța acestor persoane uh, sunt precizate în uh, acest regulament. E vorba de obiective absolut esențiale. Important este să avem dispozitive medicale sigure, de calitate, astfel încât uh, să existe, într-adevăr, uh, o atmosferă la locul de muncă cât se poate de sigură pentru aceste persoane. Obiectivul acesta trebuie combinat cu cadrul legislativ pe care îl avem uh, astăzi în ceea ce privește accidentele provocate de, obiect, de obiectele contundente în mediul spitalicesc. În orice caz, scopul final este să ne asigurăm că aceste dispozitive medicale pot să fie cât se poate de sigure la locul de muncă. Mulțumesc! Domnul Peter Lizară, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu colegii noastre Dagmar roth berend pentru că această temă este atât de complicată și Dumnei a reușit să ne o prezinte în mare în, aceste, în cele șapte minute. Trebuie să discutăm această temă împreună cu tema de care mă, mă ocup eu, pentru că aceste teme sunt interconectate. Doresc să mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am purtat deja și cred că Uh, foarte multe idei sunt foarte bune, de exemplu restructurarea propunerii, uh, apoi îmbunătățirea calității organismelor de notificare, aici suntem de acord. Doresc să-i mulțumesc și doamnei Merit McGuinness, raportoarei din umbră din partea PPE. După cum am spus, noi nu suntem încă convinși și nu știm dacă vom fi convinși de faptul că uh, avem nevoie de o autorizare prealabilă din partea autorităților um, statale. Colega noastră Beren, Rot Beren propune acest lucru doar pentru categoria 3, care este o categorie mai, uh, mai puțin extinsă, dar știm că se propune uh, transferul unor anumite dispozitive din categoria 2, 2B uh, în categoria 3 și atunci lucrurile se complică puțin. Aș dori să mai adaug și eu uh, câteva lucruri. În domeniul medicamentelor uh, avem o asemenea autorizare prealabilă și acest lucru nu a uh, împiedicat anumite scandaluri legate de contraceptive, medicamentele um, de contracepție și așa mai departe. Drept urmare, eu aș pleda să păstrăm totuși structura propunerii, uh, propunerii făcute de comisie și apoi când vine vorba de aceste proteze poliimplant, nu avem o problemă cu autorizarea, ci după avem probleme după ce produsul a fost uh, autorizat. Și în acest context uh, este hotărător ceea ce a spus colegul nostru Kramer. Avem nevoie de teste reale. După, autorizați, după acordarea autorizației, uh, produsul trebuie uh, testat în mod fizic, nu doar în întreprinderea în sine, ci în întreg lanțul relevant. Acest este un punct esențial din propunerea Comisiei care cred că trebuie consolidat. Mulțumesc! Uh, Peter Lizar, acum are cuvântul uh, colega noastră Susa. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, și eu aș vrea să o felicit pe Dagmar pentru că a organizat un workshop foarte interesant pe 28 februarie. O să mă cantonez la două sau trei observații. În primul rând, siguranța pacienților. E bine, este vorba de o chestiune foarte importantă pentru noi și nu este deloc incompatibilă cu noțiunea de inovare Însă trebuie să avem o legislație care să garanteze această securitate și aici sunt de acord cu ce a spus numai ce Peter Lize. Pe de altă parte, ne, ne, trebuie un cadru legislativ cu niște controle și inspecții în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în acest domeniu al dispozitivelor medicale inclusiv controle după comercializare, după intrarea pe piață, ceea ce este foarte important. În propunerea comisiei există o serie de sugestii legate de sistemul de clasificare. Cred că aceste propuneri trebuie să fie revizuite, modificate pentru a da o mai mare coerență textului legislativ. Și este important să informăm opinia publică asupra dispozitivelor medicale care există la dispoziția lor, așadar, în plus, mai există și chestiunea sau problema transparenței. Publicul larg, dar și personalul medical și care activează în domeniul sănătății să poată să aibă ocazia și accesul la date date care să le poată permite să știe mai multe lucruri despre aceste dispozitive medicale, mai ales uh, utilizarea lor în mod sigur. Constat, deci, că a revizui sau a trece în revistă studiile în materie nu este suficient, este nevoie de mult mai multe precizări în ceea ce privește modul în care acest text va funcționa în practică uh, Uh, trebuie să știm care este experiența acumulată în acest domeniu, ce a mers, ce nu a mers. Deocamdată mă opresc aici cu aceste observații. Mulțumesc, președintele. Da, vă aduc aminte că limitasem timpul intervențiilor la două minute. Doamna, domnul Schnellhardt, vă mulțumesc. Mă bucură faptul că Dagmar se oprește de acest raport, care se ocupă de acest raport, care va fi unul foarte bun, în ciuda uh, temei foarte complicate. Doresc să sprijin și pe Peter Liza, care a spus că în moment, dacă este vorba de anumite produse, acestea trebuie testate fără o anunțare prealabilă și așa mai departe. Este un punct foarte important care ar trebui să devină realitate. Eu aș dori acum să mă refer și la o altă temă, refolosirea produselor. În urma discuțiilor pe care le-am avut, eu am impresia că um, există un grad destul de mare de uh, haos. Un uh, produs este utilizat o singură dată, deși ar putea fi folosit de mai multe ori, pentru că, de fapt, uh, producătorii doresc să, vindă, să vândă mai multe asemenea, uh, mai multe asemenea produse. Deci, cred că la acest punct ar trebui să încercăm să aducem puțină ordine în sistem și să numim foarte clar uh, care sunt produsele care pot fi reutilizate, pentru că cred că aici există anumite uh, interese uh, financiare din partea producătorilor, deci avem nevoie de puțină reglementare. Al doilea, al doilea punct se referă la uh, costuri. În alte în alte domenii, mi se pare că am ajuns la, la, la o situație de, de neieșit, cu diferențe foarte mari între aceste costuri, între aceste costuri și taxe. Cred că ar trebui să analizăm cu foarte mare atenție care este procesul în urma căruia Comisia stabilește care sunt taxele care trebuie plătite pentru că dacă nu vom ajunge la aceleași probleme ca și în lanțul alimentar. Mulțumesc, colega Antonia uh, Pervanova, de cuvântul acum. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc lui Dagmar pentru această prezentare. Nu va fi ușor să rezolvăm acest dosar, pentru că avem această chestiune a siguranței și trebuie să îmbunătățim propunerea. Sunt pentru clasificarea propusă și asta, asta din cauza faptului că avem dispozitive medicale care, modul în care sunt testate, de acest mod în care sunt testate va depinde modul în care vor fi folosite în mediul spitalicesc și asta cu efect asupra uh, pacienților. Așadar, sprijin acele amendamente care vor îmbunătăți procedurile legate de clasificare și poate ar fi bine să ne gândim și la o D, o clasă D, pur și simplu dispozitive periculoase pentru siguranța pacienților și a personalului și care să fie legate de testele clinice. Au existat cazuri și nu puține de astfel de teste în care uh, s-au constatat, uh, s-a constatat existența acestor dispozitive medicale defectuoase, însă nu există niciun fel de uh, urmare. Pot să existe complicații, pot să existe efecte secundare. Aceste cazuri trebuie să fie raportate, notificate și măsurile care se impun să fie luate. Știm bine că uh, cazul PIP uh, nu se lega de dispozitive defectuoase pe poziție, ci de o fraudă, deci de o, pur și simplu de o practică înșelătoare. Iar în ceea ce privește acele programe uh, software, ar fi bine ca și acestea să fie acoperite aici de această propunere. În sfârșit, în ceea ce privește folosirea unică sau multiplă, există o tendință în, la nivelul companiilor uh, medicale, farmaceutice, să nu mai producă uh, dispozitive care pot fi folosite de mai multe ori, ceea ce crește costurile asigurărilor sociale, nu sporește siguranța pacienților, sunt pur și simplu dispozitive care nu pot fi înlocuite, nu pot fi uh, combinate cu altele, sunt incompatibile și deci nu trebuie să permitem uh, o astfel de situație. Mulțumesc! Děkuji. <clears throat> Vážený pane předsedo, hodně z toho, co bylo uh, už řečeno. Mulțumesc. Domnule președinte, pot să sprijin tot ce s-a spus uh, până acum. E vorba de ceva foarte complex, foarte tehnic și este foarte important să avem sprijinul experților în domeniu. Vreau să spun și o problemă siguranței, o problemă pur și simplu centrală. În acest sens aș face trei observații. În primul rând, nu trebuie să uităm nicio clipă principiul subsidiarității. Este oare eficient să avem astfel de reglementare pe plan european sau să luăm în calcul specificul diferitelor state membre? Fie că e vorba de aspecte culturale, istorice și așa mai departe. Și nu cred că are sens să schimbăm metode care s-au dovedit foarte bune în practică în anumite state membre. Apoi, ceea ce privește încredințarea celor acte delegate, comisie și așa mai departe, cred că trebuie să fim foarte prudenți. Și asta, de fapt, se aplică și altor uh, propuneri, inclusiv în ceea ce privește dispozițiile medicale de diagnostic, pentru că, practic, comisia primește astfel extrem de multe prerogative și uh, să nu uităm că statele noastre au experiențe bogate în acest domeniu. Mă refer la oamenii uh, și specialiștii din domenii care au într-adevăr experiență. Trebuie să implicăm, trebuie să-i ascultăm și nu știu în ce măsură agențiile de stat uh, naționale, mai bine zis, sunt gata să pună în aplicare toate aceste noi prevederi. Mulțumesc! Thank you, President. Um, is a brief point. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte, în ceea ce privește autorizarea înainte de punerea pe piață și supravegherea după punerea pe piață, trebuie să vedem care sunt câștigurile efective în materie de siguranță a pacienților? Nu cumva trebuie create noi entități, noi agenții? Este oare realist asta în condițiile în care avem uh, această tendință de a reforma, de a reduce chiar personalul la nivelul instituțiilor. În uh, Statele Unite avem trei categorii. Categoria a treia vizează această preaprobare înainte de punerea pe masă. Însă avem alte dispozitive, cum ar fi cele legate de proteza de șold, care pot să aibă sau să constituie riscuri semnificative pentru pacienți. În acest context, supravegherea pieții este foarte importantă pentru că s-ar putea ca înainte de punerea pe piață, chiar și cu multe teste clinice, să nu se identifice anumite probleme care sunt constatate numai apoi, uh, odată ce produsul este folosit. Mulțumesc! Deci... Mulțumesc, dau acum cuvântul comisiei și Sabin Litvinia, șef de unitate, este alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, bonjour. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș vrea să încep cu o scuză din partea directorului meu, doamna Despina Spaniu, care astăzi nu poate veni. Este la un forum internațional și Așadar, nu poate să participe la acest prim schimb de opinii. În primul rând, vreau să reamintesc cele trei obiective pe baza cărora am elaborat această propunere. Acestea au fost consolidarea protecției sănătății și a securității, funcționarea corectă a pieței interne și sprijinul pentru inovație și competitivitate în acest sector care evoluează rapid. Iată, acestea sunt obiectivele, cele trei, care ne-au ghidat în elaborarea acestui document. Acum, ar vrea să răspund diferitelor întrebări adresate, în puncte menționate, făcând pe de-o parte, uh, făcând distinția între întrebări referitoare la perioada dinainte de punerea pe piață, apoi punerea pe piață și o să revin după aceea și asupra um, aspectului foarte important legat de transparență. Unul dintre lucrurile menționate de mai multe ori a fost uh, reprelucrarea acestui reprocessing în engleză, în dispozitivelor medicale. În text am uh, introdus o definiție pentru dispozitivele de unică folosință uh, Clar, poate să existe o un fel de contradicție atunci când vorbim despre reprelucrare a dispozitivelor de unică folosință, dar, de fapt, um, aici se face trimitere la intenția fabricantului, care a pus uh, aceste dispozitive pe piață cu scopul de a fi folosite o singură dată ceea ce poate să corespundă într-adevăr cu caracteristicile dispozitivului, poate să apară un risc dacă este reutilizat sau uh, poate să fie o situație în care fabricantul nu a desfășurat studiile necesare pentru a vedea de câte ori sau în ce condiții poate să fie reutilizat produsul său. Mai avem de asemenea și o definiție pentru uh, dispozitivele critice, cele care, care sunt implicate în uh, proceduri chirurgicale invazive, e vorba de dispozitive astfel utilizate, E bine, acestea sunt în principiu excluse uh, de la reprelucrare. Și um, aici, pe baza unui uh, aviz al unui comitet uh, științific european independent, am asimilat um, noțiunea reprelucratorului, cel care face reprelucrarea, uh, Uh, cu cea a fabricantului, pentru că până la urmă um, se schimbă scopul inițial uh, alocat de către fabricat produsului. Deci cel care face prelucrarea și care este asimilat cu fabricantul, e bine, trebuie să respecte toate condițiile pe care trebuie să respecte fabricantul. Și apoi, pentru ca un stat membru să poată face față unor situații specifice, am introdus și o clauză care, um, practic, prevede opt-out-ul, um, opțiunea de a nu participa dar nu permite această reprelucrare pe teritoriul uh, său. E bine, prin aceasta am încercat să punem în aplicare recomandările științifice venite din partea Comitetului European și am încercat să venim cu un sistem care să asigure în același timp posibilitatea de prelucrării, dar care să aducă mm, toate elementele de securitate necesare. În al doilea rând, s-a menționat chestiunea organismelor notificate. Este unul dintre punctele slabe ale sistemului actual, așadar am uh, încercat să consolidăm statutul acestor organisme în mai multe privințe pe de-o parte, am consolidat uh, exigențele care li se impun autorităților care desemnează aceste um, organisme, autoritățile naționale. De asemenea, am consolidat o întreagă anexă în acest sens. Uh, e bine, uh, criteriile care se aplică acestora în ceea ce privește imparțialitatea, independența, competența personalului, procedurile. De asemenea, am prevăzut ca aceste organisme să fie supuse unor controle comune bune din partea Comisiei, dar și din partea statelor membre și, de asemenea, activitatea acestor organisme va fi um, inclusă într-o procedură de control, va face obiectul unei proceduri de control în cadrul a ceea ce am numit uh, acel uh, scrutiny mechanism, mecanism de examinare. Considerăm că deja în mod semnificativ am uh, consolidat uh, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească aceste organisme și am putea poate să mergem și mai departe, însă mulțumim, dar considerăm că trebuie să păstrăm um, un nivel de calitate și de independență mare. Cât despre taxe, comisioane, în propunere să avem un articol care permite uh, um, președintelor să terminăm. Da, vă rog să vă apropiați de sfârșitul intervenției dumneavoastră pentru că avem un uh, calendar foarte strâns. Oui. Le, le point suivant, donc, euh, concernait les règles de... Așadar, mă, mai era vorba și despre regulile de clasificare. Le-am revizuit pentru a ține cont de experiența avută și de evoluțiile de la nivel internațional. Avem acolo o dispoziție care se referă la produsele inhalate, ingerate sau care sunt administrate pe cale vaginală. Ei bine, această regulă este una nouă introdusă în text pentru a se face față unor probleme de sănătate publică, pentru că noi considerăm că aceste produse au niște probleme de securitate um, deosebite. Vă mulțumesc, președintele Comisiei. Uh, transmiteți uh, doamnei Spânu toate cele bune și să sperăm că data viitoare uh, va veni, va da uh, curs invitației exprimate de comisia noastră și nu va asista la o conferință internațională totuși, însă acest lucru ne arată importanța uh, acordată comisiei noastre. Doamna raportor are cuvântul. Mulțumesc. O să revin la ce au spus uh, câțiva dintre raportorii din umbră. În primul rând, de exemplu, domnul Cabernoc s-a referit la faptul că ar trebui să avem experte. Sper că mă ascultați, domnule Cabernoc. Nu, iată că nu mă ascultă colegul meu. Este clar, este evident că toată lumea care are rol de raportor ia lucrurile în serios și încearcă să obțină cea mai bună expertiză cu putință. Și probabil că știți că Parlamentul a organizat un atelier acum două săptămâni care uh, la care au participat 180 de experți și un număr enorm de membri și de asistenți și eu și colegii mei am uh, mai organizat un atelier ieri în care au participat mai mult de 100 de oameni, uh, um, europarlamentari, asistenți, uh, a fost transmis și pe internet Așa că puteți să fiți sigur, să nu aveți uh, griji referitor la faptul că n-am ține cont de ceea ce spun experții și medicii. Dar acestea fiind spuse, o să trec la câteva dintre remarcile făcute de colegi. Comitetul European al Medicilor, dar și alte astfel de forumuri, insistă asupra autorizării de, um, înainte de punerea pe piață pentru produsele cu risc ridicat. Uh, Trebuie să spun de la bun început că doctorii și nu numai ei, uh, tot felul de specialiști, cardiologi și așa mai departe, uh, s-au exprimat întotdeauna foarte clar la audiere și în altă parte că uh, vor astfel de proceduri. Dar în aceste condiții vorbim doar de 2% din toată piața de produse medicale și e vorba de 2% uh, doar produse noi, produse care intră nou pe piață și care ar afecta uh, Uh, cam 600 uh, de uh, dispozitive pe an din clasa 3, adică 2%. Acestea fiind spuse, la articolul 21, Comisia a clasificat alte produse în clasa 3, dar îmi pare rău, Sabin, dar este ridicol ce se face și știți că nu sunt deosebit, deosebit de dură în mod normal, dar eu consider că, de fapt, nu prea v-a dat seama ce făceați acolo. Adică să luați um, picături, uh, Mm, din clasa 3 acum la clasa 2, asta nu se, nu se face. Picături pentru ureche, de exemplu. Dacă un lucru apare în categoria farmaceutice, nu ar trebui să apară în dispozitivele mm, medicale, dar dacă nu este farmaceutic pentru că nu îndeplinește uh, Um, criteriile și nu are niște efecte fiziologice, bine, atunci trebuie să găsim alte soluții pentru produsele respective, dar nu este corect să spunem că unele uh, substanțe biologice care nu fac uh, decât să schimbe um, valoarea pH-ului din anumite părți ale organismului reprezintă organisme de clasă 3, uh, unde sunt produsele de risc înalt. Probabil că v-ați dat seama că este absolut uh, ciudat. O să încerc să, să elimine articolul 21 pentru că vă dați seama că acolo sunt niște produse care um, nu au ce să caute acolo. Se deschide practic ușa pentru produsele farmaceutice care nu trebuie să fie acolo. Apoi, Peter Lee s-a mai spus un lucru, că dacă uh, ne uităm la articolul 21, avem un, un număr mare de produse la clasa 3, dar nu putem să ne uităm la uh, la um, tot felul de picături pentru uh, ureche, care de fapt au aceeași compoziție ca și picăturile pe care le pun în ochi și nu putem să spunem că acestea sunt organisme de clasă 3. Nu e asta, nu e asta viitorul medicinei. Apoi, uh, doamna McGuinness uh, M-am bucurat foarte mult că ai participat la toate reuniunile pe care le-am ținut, atelierile organizate, pentru că întotdeauna mă bucură să văd că și colegii mei urmăresc acest lucru, ca să avem cu toții aceleași informații. Am înțeles și ai spus referitor la autorizare înainte de punerea pe piață și dacă este important să avem o supraveghere și după ce se pune pe piață produsul. Da, uh, avem niște teste mm, făcute uh, pe viu, dar oricum uh, niciodată nu vor fi suficiente teste clinice și uh, studii clinice. Mereu va trebui să urmărim lucrurile și în viața reală, dar um, acest lucru ține de pacient. Noi nu putem să folosim atât de mult, dar pe de altă parte trebuie să existe un echilibru și cu testele clinice, pentru că în viața uh, reală nu prea putem să ne dăm seama cum se întâmplă lucrurile. trebuie ca pentru anumite componente să existe o procedură de, um, de la intrare pe piață mult mai bună. Și apoi, uh, de asemenea, a spus că autoritățile de, um, din statele naționale trebuie să um, aibă expertiza necesară. Și da, știu că unele state au redus finanțarea acestor uh, autorități. Unele se ocupă și de autorizările pentru produsele farmaceutice și ce se întâmplă în unele state, cum se întâmplă în Regatul Unit, în Germania, lucrurile nu se desfășoară corespunzător și um, nu considerăm că și până au ajuns aceste organisme să fie finanțate prin EMA. Asta este un act de disperare, că nu au ajuns la altă concluzie, la alte soluții. Dar um, trebuie să fim atenți la acest lucru, să nu vorbim după aceea, trei ani după aceea la despre niște lucruri pe care le-am stabilit deja. Încă un lucru. Cred că cu, to- cu toții suntem de părere că dacă un organism notificat, indiferent de categoria asupra căruia se pronunță. Dacă uh, dorim să existe expertiză in-house, e bine, nu putem ca aceste organisme, să lăsăm ca aceste um, organisme să hotărască fără să aibă expertiză proprie. Uh, și dacă considerăm că e suficient uh, uh să se uh, externalizeze rapoartele respective, fără să existe expertiza care să evalueze dacă rapoartele externe primite sunt corecte sau nu, e bine, nu se poate așa ceva. Poate că nu o să avem experți uh, suficienți în toate cele, nu știu câte, organisme notificate la nivelul Uniunii Europene, dar trebuie să ne asigurăm că fiecare are un nivel minim de expertiză. Și apoi sunt de acord cu colegul Holger și cu alții că nu ar trebui să uh, existe un fel de concurență între organismele notificate și da, aș prefera să existe un fel de clastere de, um, de excelență, de centre de excelență în care să spunem anumite, medic anumite um, produse și dispozitive medicale nu pot să fie evaluate decât în cutare țară unde există un centru de excelență, dar acest lucru nu este prevăzut nici în legislație, nici în um, ideea organismelor notificate. Un alt coleg s-a, um, s-a exprimat că ar fi vorba de subsidiaritate, dar nu este vorba de subsidiaritate pentru că e vorba de produse care se află în toate statele membre ale Uniunii și nu e vorba de chestii specializate. Uh, nu nu apare așa un produs specific pentru Republica Cehă, de exemplu, și care să nu poate să fie folosit în uh, Germania. Standardele trebuie să fie la fel peste tot. Apoi, Margareta Ohen și alți colegi au mai spus că da, ne trebuie mai multă transparență în ceea ce privește testele clinice. Și ne trebuie în acest sens mai multe uh, teste clinice, trebuie să consolidăm procedura. Din momentul în care se face înregistrare, totul trebuie să fie bine pus uh, la punct, pentru că în acest moment există o marjă de decizie pentru um, producători referitor la calea de urmat, uh, teste clinice sau um, date clinice de care să dispunem. Ne trebuie controle și controle inopinate, da, dar acest lucru nu ne ajută dacă nu avem uh, expertiză că se poate de bună peste tot. Peter Lise s-a mai referit din nou la chestiunea autorizării dinainte de pune pe piață, dacă aceasta reprezintă soluția pentru orice. E bine, nu, clar nu. Dar uh, Peter s-a referit și la produse farmaceutice și a spus și că au fost scandaluri după obținerea autorizării, dar era vorba de autorizări naționale. Indiferent de tipul de medicament despre care vorbim, de scandal de care vorbim, era vorba de o procedură națională și de asta este important să avem o, produră, o, o procedură centralizată. Și încă un lucru, ultimul lucru, domnule președinte. referitor la reprelucrare și la produsele de unică folosință. Va fi foarte greu de vândut lucrurile, um, aceste dispozitive în mod corect, pentru că pur și simplu nu se poate face acest lucru. Logica spune că un produs de unică folosință este folosit o singură dată pentru un singur pacient. Asta trebuie să fie. Dar nu așa stau lucrurile în realitate trebuie să vedem ce vrem. Vrem să păstrăm acest principiu, un singur pacient, o singură utilizare, să considerăm că e adevărat și să apărăm acest principiu. Da, acest lucru se va aplica și la tot ce se întâmplă, dar toate dispozitivele care sunt um, uh, pentru, pentru implanturile um, cardiace, de exemplu, sau eu știu. Considerăm noi că asta e realitatea. E bine, realitatea este că acest lucru nu se va întâmpla orice am face noi. O să ajungă spitalele în situație de ilegalitate, cred că. Dar trebuie să ne întrebăm dacă aceasta este cea mai bună abordare și dacă nu este, atunci să vedem cum să uh, consolidăm definiția utilizării unice, cum să definim acest concept. Până la urmă, cred că producătorul va trebui să facă o bucățică de plastic ca să fie eh, sigur că nu va fi mm, reprelucrată. Deci nu o să avem niciun fel de caracterizare. Yeah. Mulțumesc pentru ultima propoziție. Da, și ultima parte a acestei propoziții era că trebuie să luăm o decizie noi ce ne dorim. Eu îmi doresc un uh, proces de reprelucrare adecvat, cu standarde adecvate, însă un uh, asemenea fabricant care reprelucrează anumite dispozitive trebuie să primească statutul de fabricant. Și apoi uh, trebuie să spunem, să clarificăm definițiile produselor de unică folosință și să nu permitem uh, producătorilor să aibă produse cu unică folosință doar pentru a scăpa de răspundere. Oricum, trebuie să găsim formularea cea mai bună. Îți mulțumesc <laughs> pentru ultimele 150 de propoziții. Uh, știu că a fost necesar să discutăm toate aceste lucruri. Doamna McGuinness, îmi cer scuze, însă eu aș dori să cer comisiei să-mi clarifice situația legată de controlele neanunțate. Dacă am înțeles, asemenea instrumente există în acest moment și eu mă întreb ce garanții avem că asemenea controle se vor întâmpla după ce vom uh, revizui această legislație. Vă rog, Comisia, aveți la dispoziție un minut pentru a răspunde la această întrebare. Da, mulțumesc, domnule președinte. Este un lucru reflectat foarte bine în uh, scandalul PIP, pentru că legislația în vigoare prevede posibilitatea ca organismul notificat să facă astfel de controle inopinate, însă având în vedere faptul că nu e vorba de o obligație, în practică uh, aceste controle se desfășoară foarte rar și, așadar, prin această propunere, noi facem ca aceste controle să fie obligatorii. Organismele notificate să, trebuie, să trebuiască să facă aceste controle la fabricanți, uh, bineînțeles, fără să anunțe, se întâmplă ca uneori um, fabricanții să-și pregătească documentarea, documentația um, respectivă, respective, dar pe lângă acest lucru se vor face controle inopinate în aceste companii și în cadrul acestor controle se vor preleva mostre de produse, eșantioane. Vă mulțumesc. Am încheiat această de dezbatere. În 26, pe data de 26 februarie am avut un atelier organizat de Departamentul uh, pentru Politici și trebuie să recunosc că a fost unul dintre cele mai Uh, bine organizată și interesantă atelieră la care am, uh, am uh, participat. Um, sala a fost foarte mică și vă asigur că a fost plină, deci au fost foarte mulți oameni care au dorit să participe. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este data de 3 mai. Pe data de 29 mai vom discuta aceste amendamente și apoi am prevăzut să votăm pe data de 10 iunie în uh, comisia noastră și urmează apoi uh, votul din uh, plenară. Vă mulțumesc pentru această dezbatere extinsă și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul colegului nostru Peter Liza. Este vorba de dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Peter Liza. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția că v-am uh, distribuit un prim document. Uh, sper că veți prim, ați primit acest document sau dacă nu-l puteți lua de la ușieri, unde m-am referit pe scurt la principalele puncte pe care trebuie să le discutăm din punctul meu de vedere. Încă nu v-am prezentat proiectul de raport, la fel cum nu a făcut-o și Dacmar, pentru că trebuie să lucrăm mai mult la el și va trebui să introducem în aceste proiecte de raport cele discutate astăzi. Oricum, doresc să vă spun în ce direcție aș dori eu să merg cu acest raport. Această temă este una complicată și din punct de vedere conceptual. Despre ce discutăm? Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Ce sunt acestea? Este vorba de teste care sunt făcute Um, nu pe viu, este vorba de teste care măsoară concentrația de zahăr din sânge, teste pentru uh, uh, SIDA și așa mai departe. Pentru că această temă este atât de dificilă, ea nu atrage un interes major din partea opiniei publice. În uh, atelierul pe care l-am organizat am spus că este vorba de sora mai mică a uh, temei legate de produsele um, uh, medicale, însă uh, un participant la atelier a spus că de fapt este vorba de părinții, uh, aceste dispozitive sunt părinții terapiilor, tratamentelor, pentru că fără aceste dispozitive nu putem ajunge la, o, uh, la un tratament. Am văzut un caz, de exemplu, Uh, în care un test uh, pentru SIDA exista, a fost uh, pe piață timp de 10 ani înainte de a fi autorizat de, un, de autoritate. Deseori existau rapoarte conform cărora testul respectiv dăduse rezultate negative și cu toate acestea a durat 10 ani de zile până când testul respectiv a putut fi scos de pe piață. Deci, uh, mă întreb de ce trebuie să se implice în Uniunea Europeană. Ei bine, există asemenea teste care sunt pe piață în Uniunea Europeană și noi trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri au uh, calitatea uh, maximă la dispoziție. Principiul subsidiarității um, poate fi discutat doar în momentul în care statele membre pot să aibă o reglementare mai strictă. Cred că uh, ținând seama de discuția pe care o avem pe marginea raportului colegii noastre Glenis Wilmot, aș dori să spun că la trialurile clinice propunerea Comisiei trebuie să fie consolidată și în uh, documentul de care mă ocup eu și în uh, raportul de care se ocupă Dagmar există, un, există puncte care au legătură cu acest dosar. Apoi, există diferite puncte specifice. Clasificarea este altfel, nu 1 până la 3, ci A până la D și trebuie să discutăm ce vom face cu testele uh, proprii care sunt uh, dezvoltate de, institut, de institute științifice pentru scopuri proprie de cercetare. Apoi, o temă foarte importantă, medicina personalizată. Aici cred că formularea poate fi îmbunătățită. Propunerea Comisiei pune testele pentru, pentru pacienți pe același picior de egalitate cu testele efectuate Uh, cu un, uh, pe, un, uh, pe un pacient care se află deja pe, care este deja bolnav. Deci mi se pare că aici lucrurile trebuie să fie puțin modificate, apoi ar trebui să discutăm domeniul de aplicare. Cred că direcția în care merge Comisia este cea bună de extindere a domeniului de aplicare, însă experții din partea societății europene pentru genetică nu au considerat că domeniul este suficient de larg, pentru că există diferite produse care spun că dacă le folosești vei slăbi și așa mai departe. Nu știu dacă toate aceste produse au fost testate și validate din punct de vedere științific și oricum există niște efecte clare asupra sănătății. Dacă o persoană care suferă de obezitate are și alte boli, uh, și uh, folosește un asemenea produs care îi promite stelele de pe cer și după aceea uh, are probleme și mai uh, mari. Apoi, perioada de punere în aplicare. Sunt prevăzute deja uh, sunt prevăzuți deja 5 ani și acest lucru este corect, mai ales pentru întreprindere mici și mijlocii. Însă, întrebarea care se pune avem un uh, test uh, SIDA care nu funcționează, avem nevoie chiar de 5 ani de zile pentru a-l scoate de pe piață. Și apoi, ultimul punct pe care l-am discutat deja cu raportorii din umbră este următorul. Comisia reglementează în primul rând calitatea produselor și în acest punct de vedere facem foarte mare pas înainte cu care sunt de acord. Însă toți experții cu care am discutat, din partea Consiliului Europei, din partea OCD, din partea societății care se ocupă de genetica umană, mi-au spus că este mult mai important în ce cadru este folosit uh, produsul respectiv, este mult mai important despre cum sunt interpretate rezultatele decât uh, calitatea produsului. Și în acest punct de vedere, consilierea este foarte importantă. De foarte mulți ani, Parlamentul a cerut ca asemenea teste sensibile, cum ar fi teste ADN, să fie făcute doar în cadrul și după o consiliere adecvată, pentru că dacă nu, ele nu sunt relevante. Am cerut, din acest punct de vedere, un aviz uh, juridic și rezultatul acestui juridic este disponibil atât în germană cât și în engleză și experții juridici au ajuns la concluzia că ar trebui să introducem o formulare foarte concretă pe baza Cartei Drepturilor Fundamentale, articolul 3, care se referă la consimțământul în cunoștință de bază. Eu nu cred că trebuie să intrăm în prea multe detalii, dar un test care are consecințe importante uh, nu trebuie să poată fi făcut pur și simplu pe stradă și de oricine, ci după o consiliere uh, medicală, cred că acest lucru reprezintă o bază pentru noi în Europa adevărată. Mulțumesc, Peter Lise. Acum au cuvântul raportorii din umbră. Vă rog să vă limitați la două minute, doamna uh, Dagmar Berend și așa mai departe. După care vor urma uh, domnul Peterle, și încheiem, și încheiem uh, lista de, de vorbitori. Deci acum are cuvântul uh, colega noastră, Rotber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu Peter Liza că, într-adevăr, trebuie să încercăm să structurăm uh, într-un mod similar cele două structuri. Acest lucru, atât din punctul de vedere al intrării în vigoare, în vigoare acestor regulamente, eu nu înțeleg de ce la mine au fost prevăzut au fost prevăzut 3 ani, la Peter 5 ani. Cred că ar trebui să avem aceeași perioadă de 3 ani. În general, um, când vine vorba de trasabilitate, de autoritățile notificate și aici ar trebui să avem uh, dispoziții uh, asemănătoare, indiferent de discuția pe care uh, sau dincolo de discuția pe care am avut-o de autorizarea prealabilă introducerii pe piață, pe piață, trebuie să ne asigurăm că, indiferent ce se întâmplă, autoritățile notificate trebuie să dispună de o proprie expert, expertiză. Cred că acest lucru va duce probabil la crearea unor uh, clustere, pentru că uh, expertiza proprie este una foarte scumpă. Mm, și ori și pentru expertiză proprie este nevoie atunci de modificată a structură. Din punctul de vedere al domeniului de aplicare, eu consider că trebuie să vedem dacă cele prevăzute în text sunt suficiente, pentru că autoritățile notificate trebuie să colaboreze cu autoritățile relevante. Acest lucru nu este suficient. Din punctul de vedere al clasificării, sunt de acord cu Peter Lisa cele patru categorii sunt uh, mai bune decât lista anterioară pe care eu nu am înțeles niciodată. Aș dori să spun câteva lucruri și despre testări, uh, testele de ADN. Pe mine mă neliniștește puțin faptul că aceste teste ADN um, sunt defăimate cumva. Cred că trebuie să ne asigurăm ca pentru familiile în care există Uh, adevărate probleme uh, genetice să aibă posibilitatea să testeze, uh, să vadă dacă există deficiențe genetice în propria lor familie. Un asemenea test, desigur, nu trebuie să poată fi făcut pur și simplu în baie, dar asemenea teste nu trebuie să fie defăimate procesul de evaluare, din punctul meu de vedere, este prea birocratic în acest moment și apoi, după cum am spus, autoritățile notificate au nevoie de o expertiză mai bună. Mulțumesc, Rebecca Taylor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să mă refer la punctele amintite de colegi uh, deja, ci la anumite uh, uh, părți. Uh, din punctul de vedere al uh, autorizării uh, prealabile introducerii pe piață, nu am văzut propunele concrete. Din punctul de vedere al uh, dovezilor clinice, înțeleg că acestea ar fi necesare nu doar pentru dispozitivele din clasa de mare risc D, cred că avem nevoie să includem mai multe dispozitive și să sperăm că pe viitor, când vom avea mai multe informații și dovezi clinice, atunci acestea ar putea reprezenta indicii despre ce uh, dispozitive pot fi folosite, apoi articolul 25 și 58 despre funcționarea bazei de date europene sunt foarte importante din punctul de vedere al derogării in derogărilor in-house. Uh, Cred că în uh, statul din care provin eu, aceste derogări au fost foarte utile pentru spitale, pentru a putea să-și, produ- să-și producă propriile dispozitive în cazurile în care nu există o cerere pentru asemenea dispozitive pe piață voi uh, examina cu foarte mare atenție derogarea prevăzută, forfetarea prevăzută pentru dispozitivele din categoria de acum tehnologiile mobile și e-sănătatea, cred că trebuie să examinăm cu mare atenție definițiile din această propunere, să vedem dacă nu trebuie să clarificăm locul acestor instrumente din punctul de vedere acum al articolului 41 și 77 al mecanismului de uh, evaluare. S-au exprimat diferite îngrijorări legate de eficiența acestui uh, mecanism în condițiile în care au trecut foarte mulți ani până când a fost identificată o problemă. Aștept cu nerăbdare proiectul de raport al domnului dr. Liz, aștept cu nerăbdare colaborarea cu colegii și cu ceilalți uh, uh actori implicați. Doamna Auken, mulțumesc uh, Comisiei pentru această propunere excelentă. Atunci când uh, m-am angajat uh, să fiu uh, redactor din umbră, raportor din umbră, nu știam cât de grea va fi sarcina mea și mă bucur că sunt colegi mult mai competenți decât mine care s-au hămat ei și cred că asta este de bun augur. Îi mulțumesc lui Peter Lize pentru munca depusă, de înaltă ținută. Cred că <clears throat> a lucrat foarte bine pe acest dosar. Am avut și un seminar, un workshop invocat aici de mai multe ori și care ne-a adus foarte multe satisfacții, ne-a ajutat să înțelegem mai bine lucrurile. Și vreau să-i spun și domnului Lize așa cum ne-au spus și asociațiile de consumatori europeni, că există într-adevăr o serie de provocări cu care ne confruntăm. Este foarte important ca siguranța pacienților să fie pur și simplu în centrul acestei dezbateri, în centrul acestui act legislativ. Obiectivul fiind acela de a avea reguli, norme comune și viabile perene, iar uh, diagnosticul să fie mereu același. În europeană folosim de aceleași instrumente. Aș mai spune câte ceva. În timpul workshop-ului de care am vorbit s-a evocat acel self-testing, uh, autotestare. Cred că lucrurile trebuie să fie foarte clare aici. Dacă vrei să folosești un astfel de dispozitiv, trebuie să, trebuie să ai ceva cunoștințe medicale nu e vorba aici de a comercializa niște dispozitive, de a le cumpăra și a le folosi așa cum vrei tu. Trebuie să existe niște um, posibilități pentru ca cei care într-adevăr vor să folosească aceste teste să poată să o facă, dar în siguranță. Pentru că dispozitivele pot să fie bune în sine dar pot să aibă consecințe nefaste dacă nu sunt folosite așa cum trebuie. Ele, dispozițiile pot să fie foarte bune sau pot să fie foarte bune pentru persoanele într-adevăr bolnave, care le folosesc în anumite condiții bine circumscrise, dar pot să fie cu consecințe foarte grave pentru cei sănătoși care hotărăsc să le folosească. Deci trebuie să fim foarte atenți la abuzurile care pot să intervină. Peter Lise de altfel, a fost foarte clar atunci când a vorbit despre acele teste genetice. Aproape am terminat, domnule președinte, spune doamna Aucan. Testele acestea genetice sunt foarte importante. Și, practic, sunt de acord 100% cu Peter Lise aici. Nu vorbesc aici, în calitatea mea de cetățean danez, și îmi doresc o transparență. Vă mulțumesc. Uh, văd că Peter Liza și doamna Dacmar uh, sunt uh, uh, starurile acestei zile. Domnul Cabernon, care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem mult la dispoziție, deci nu o să repet uh, ceea ce face obiectul unui consens până la urmă. Să vorbim despre subsidiaritate de mai multe ori. Eu nu zic că nu trebuie să avem uh, să nu avem decizii și norme comune europene, însă atunci când o facem, trebuie să stăm și să judecăm dacă aceste norme sunt bune și dacă ar fi mai bine să avem o reglementare pe plan european mai degrabă decât o reglementare pe plan uh, național. Această zona a sănătății și a testelor clinice este una foarte importantă. Și, în general, trebuie ca îngrijirea de sănătate primare să poată să beneficieze de pe urma acestor teste. Poate să există însă și abordarea profilactică și autotestarea să intervină pentru persoanele care suferă de Uh, boli cronice, de diabet, care știm bine, persoanele respective trebuie să folosească anumite dispozitive de mai multe ori pe zi, trebuie să facă analize foarte, uh, foarte des sau sunt persoane care trebuie să fie examinate în mod regulat pentru că sunt supuse riscului de cancer. În sfârșit, datele personale ce se întâmplă cu rezultatele respective, ce se întâmplă cu eșantioanele respective. Trebuie să nu uităm că ele continuă să țină de domeniul datelor personale. Pot să existe abuzuri în acest sens. Și trebuie să ne asigurăm că ele nu se întâmplă. În ceea ce privește software-ul, programele de, pentru calculator, dacă ele fac parte din aceste dispozitive, trebuie să fie reglementate, însă nu trebuie să fie aplicate tuturor softurilor. Mulțumesc! Doamna Suza. Doamna Suza, două minute. Vă mulțumesc! Quais são os, os problemas levantados por uh, esta questão? Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, domnul Peter Liza a abordat principalele elemente legate de acest diagnostic uh, in vitro și uh, dispozitivele aferente. Eu vă vorbim numai despre testele genetice acum și aș dori să vorbesc și despre vânzarea directă pentru publicul larg. Sunt lucruri pe care le vom aborda, bineînțeles, și la întâlnirea raportorilor din umbră. Dagmar are dreptate atunci când spune că o familie care știe că are probleme genetice trebuie să aibă posibilitatea să efectueze anumite teste genetice. Ă, bineînțeles că, că ă, aceste teste nu trebuie să fie vândute oriunde și oricum, și care oricum uh, n-ar avea niciun fel de valoare clinică nefiind testate în laborator pentru condițiile pentru care ele ar putea să fie folosite, toate aceste teste trebuie să aibă loc în condițiile în care pacienții și-au dat consimțământul și au fost informați. Este ceva foarte important pentru că aceste texte să poată să aibă loc în bune condiții ceea ce privește vânzarea, zicem, la liber a acestor teste, această practică riscă chiar să pună în pericol viața persoanelor respective, poate să creeze niște așteptări și niște iluzii inutile, dar vă spuneam, poate să aibă chiar consecințe nefaste, chiar fatale asupra uh, persoanelor respective. Mai multe detalii atunci când vom discuta cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnul Peter, la cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că acest subiect uh, nu face obiectul unor dezbateri politice foarte furtunoase nu înseamnă că nu este un subiect foarte, foarte important. Și părtășesc și opiniile antevorbitorilor într-adevăr, uh, asistăm la sporirea neîncetată a numărului de uh, alternative, de posibilități uh, pe care le au pacienții de a se testa, de a se autotesta. De aceea trebuie să reglementăm în mod cât se poate de strict aceste practici emergente și sunt foarte mulțumit că raportorul în articolul său 114 ne dă încă și mai multe prerogative în materie de sănătate și protecție medicală pentru că e vorba de acele principii cheie care trebuie să fie tot timpul în mintea noastră, transparența, drepturile omului, etc., etc. Deci, obiectivul până la urmă este următorul. Și anume ca producătorii, uh, agențiile de supraveghere, entitățile respective, toți actorii de pe piață și utilizatorii trebuie să poată să vadă um, nu numai rezultatele, dar și să înțeleagă cum să interpretează rezultatele acestor teste, pentru că de multe ori o proastă interpretare poate să ducă la rezultate, deci, bineînțeles, distorsionate și sunt de acord cu colegii care, într-adevăr, au evocat problema timpului, care este necesar uneori pentru a găsi anumite soluții. Factorul timp unor este important. Apoi, ce privește testele generice, este foarte important ca această interpretare să, a datelor să fie într-adevăr uh, rezultatul unei adevărate experiențe și expertize în domeniu și nu făcute oricum ce privește e-sănătatea pe internet, am astfel o seamă de posibilități în acest sens. Vă mulțumesc, are acum cuvântul uh, Comisia. Cât mai uh, scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur și eu uh, raportorilor pentru a sublinia cât de importantă este această propunere, având în vedere cât de mult, uh, cât de mare este importanța activităților profilactice de prevenție, dar și a medicinei personalizate. Aș pune accentul pe uh, importanța procedurilor de care se petrec înainte de punerea pe piață, prin intermediul laboratorilor de referință, prin intermediul agențiilor uh, notificate. Deci ne-am asigurat că acest aspect este bine reglementat și apoi, dată ce produsul este pe piață, o supraveghere a pieței, o mai bună coordonare între statele membre și o mai bună trasabilitate în general. În ceea ce privește testele puse la punct de instituțiile de sănătate, organismele de sănătate și care astăzi sunt scutite prin acest text, uh, cred că, din punctul de vedere al securității și siguranței, aveam datoria și avem datoria să acoperim și aceste cazuri, ținând cont, bineînțeles, de riscurile care pot să fie presupuse de aceste teste. În ceea ce privește autotestele, self-test, am înăsprit condițiile în ceea ce privește folosirea acestor teste și am menționat că nicio persoană nu poate să se autotesteze, autoanalizeze înainte de a cere sfatul medicului. Iar în ceea ce privește testele genetice, suntem în curs de analiză a documentelor furnizate de raportor în ceea ce privește acel consimțământ informat, e ceva foarte important, și cât privește uh, textul acesta. Uh, e vorba aici de o abordare cât se poate de neutră. Uh, aspectele mai etice sunt lăsate la dispoziția statelor membre. Propunerea mai introduce un element în plus legat de acele programe de calculator, software, care, bineînțeles, sunt folosite în mediul spitalicesc pentru scopuri medicale și nu e vorba de uh, software-uri, de programe de calculator uh, administrative. Apoi aș mai sublinia o noutate, o schimbare importantă adusă de acest text legislativ și anume că astăzi marea majoritate dispozitivelor de diagnostic sunt controlate de producător, de cel care fabrică. Astăzi, uh, prin acest text, dorim ca această tendință să fie complet inversată și anume ca uh, agențiile sau organismele de notificare să fie cele care să facă majoritatea controlelor și nu să depindem numai de producători. Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Peter Lize, pentru concluzii. Ja, ich bedanke mich bei Doresc să mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru sprijinul exprimat. Mai avem foarte multe lucruri de făcut. Tocmai de aceea este, este bine să începem această muncă într-o atmosferă cât mai constructivă. Aș începe cu remarcile colegei noastre Dagmar și cu ultimul punct abordat de Comisia Termenele Limită. Înțeleg că este dificil să restructurăm întregul sistem într-o perioadă scurtă de timp, însă cred că trebuie să avem un proces de, re- de reflexie și v-am dat din acest punct de vedere un exemplu clar și sunt convins că există și alți colegi care știu de asemenea probleme majore. Nu putem să mergem anul viitor în, în campania electorală să spunem că peste 5 ani de zile testele HIV care există pe piață vor fi și sigure. Nu putem accepta pur și simplu această situație și uh, Comisia s-a referit la anumite teste care sunt uh, clasificate de producători, uh, care apoi sunt transmise autorităților de, uh, notificate. Ei bine, cred că ar trebui să analizăm situația cu mai mare atenție. Nu știu dacă putem să ne sinc- sincronizăm, din păcate, asta la asta cu propunerea făcută de colega noastră, Dagmar roth Însă, oricum, trebuie să ne asigurăm că situația va fi îmbunătățită uh, când vine vorba de testele cu mare risc. Sunt de acord cu cele spuse de colega noastră, Dagmar uh, Roth-Berend, uh, vis-a-vis de expertiza autorităților notificate. Avem nevoie de personal care au cunoștințe medicale de oameni care cunosc literatura din uh, domeniu pentru a putea evalua informația pe care o, o primesc. Rebecca Taylor s-a referit la testele care sunt uh, efectuate în anumite institute institu- institută medicală. Într-adevăr, situația trebuie să fie îmbunătățită și, sincer să fiu, nu înțeleg de ce a făcut această propunere. Până acum aceste teste nu au fost, nu erau acoperite de regulament. Acum, la clasa D, sunt tratate ca și cum ar fi introduse pe piață. Și uh, știm foarte bine că în anumite universități un test existent deja pe piață trebuie să modifice puțin testul respectiv și, din nou, uh, această situație este îngreunată. Doamna Auken s-a referit la procesul de screening. Din punctul de vedere al orientării, este bine să avem o atitudine critică față de aceste uh, teste. Într-adevăr, există uh, și teste foarte bune, însă cred că are loc o discuție critică în lumea științifică dacă asemenea teste trebuie să existe în toate domeniile, pentru că ele până la urmă ar putea să aibă efecte negative asupra tratamentului. Deci, nu putem spune așa paușal că fiecare test, orice test este o greșeală, ci trebuie să ne bazăm întotdeauna pe probele clinice pentru a găsi um, răspunsul potrivit. A fost amintit de colegul nostru Ceabănoch uh, principiul subsidiarității și pe lângă faptul că eu cred că avem o problemă majoră în momentul în care avem teste pe piață care nu funcționează bine, ar trebui să analizăm textul tratatului. Din punctul de vedere al temeiului juridic, propunerea Comisiei este una foarte solidă, se bazează pe articolul 114 și 168 în primul articol uh, se amintește necesitatea de a avea o standarde uh, înaltă de protecția sănătății pe piața internă și articolul 168 se referă la dispozițiile specifice pentru produsele medicale. Drept urmare, trebuie să acționăm. Se pune întrebarea cât de departe dorim să mergem și am ajuns deja la următoarea temă amintită de foarte mulți colegi, testele genetice sunt de acord cu Dagmar uh, Rothberend că nu trebuie să fie sarcina noastră de a interzice accesul părinților sau de a reglementa accesul uh, părinților asupra la aceste teste genetice. Dacă uh, este cazul, atunci statele membre trebuie să permită sau să interzică un, un asemenea acces. Nu este sarcina noastră. Cred că este posibilă anumită derogare, teste genetice pentru a afla uh, sexul, uh, pentru a influența, de fapt, sexul copil, uh, copiilor. Cred că asemenea teste nu ar trebui uh, permise, pentru că este vorba de uh, drept internațional aici, însă, în rest, este treaba părinților Uh, ce fac cu aceste informații și trebuie să le garantăm accesul la aceste informații. Însă, toți colegii care au intervenit pe marginea acestei teme au amintit consecințele majore a unei asemenea alegeri. Doamna Susa, care este activă de 20 de ani în domeniul genetic, a amintit un lucru Există uh, o boală, sindromul Huntington, care nu poate fi tratată și duce, este fatală de fapt și uh, este clar că dacă dai această informație unui tânăr de 18 ani, consecințele sunt majore pentru uh, viața pe care o, avea, o va avea persoana respectivă și din punctul de vedere al asigurării de sănătate, de exemplu, și trebuie să ne gândim dacă persoana respectivă dorește să știe acest lucru, pentru că există și dreptul de a nu ști. Tocmai de aceea, pentru mine este foarte important cadrul legal. Trebuie să aibă loc o consiliere bună medicală și să nu afli despre acest lucru pur și simplu așa. Și este, există întotdeauna pericolul de a obține informații genetice din, din partea unor terți să, uh, și apoi să, să obții asemenea informații din partea partenerului sau din partea vecinilor și așa mai departe. Deci cred că trebuie să reglementăm foarte bine folosirea acestor teste. Acest lucru este posibil uh, doar dacă creăm un cadru care să permită flexibilitate statelor membre, însă să nu ignorăm ceea ce spune la articolul 3 din uh, Carta Drepturilor Fundamentale, uh, consimțământul în cunoștință de bază. Acest principiu ar trebui să fie prevăzut într-o formă sau alta juridică. Mulțumesc, Peter Lize. Am uh, încheiat punctele 4 și 5 de pe uh, ordinea de zi. 3 uh, mai, ora 12, este termenul limită de depunere amendamentelor. Aceste amendamente le vom discuta pe data de 29 mai. Votul este prevăzut pentru data de 10 iulie și încă nu am stabilit data în care vom uh, discuta uh, despre acest raport în plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Continuăm acum cu raportul colegului nostru Franco, Programul General de Acțiune pentru Mediul Uniunii Europene până în 2020, o viață bună în limitele planetei noastre. Acesta este titlul și acum Dau imediat cuvântul colegului nostru și doresc să îi rog pe cei care nu doresc să participe la această dezbatere să părăsească în liniște sala, tocmai pentru a putea discuta în mod adecvat acest raport. Deci, acum uh, trebuie să respectăm puțin uh, timpul, drept urmare, îi rog pe cei care doresc să intervină să ne transmită acest uh, lucru și după prezentarea raportului voi spune cum arată lista vorbitorilor. Colegul nostru, Franco, are cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Président, euh, merci. Nous avions eu un, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut un prim schimb de opinii pe marginea acestui subiect în cadrul Comisiei ENVI la 26 februarie. De atunci, co colegii deja au putut să afle ce proiect am eu. Raportul a fost uh, tradus în toate limbile luni. Înainte de a asculta reacțiile lor, o să trec în vedere pe scurt uh, amendamentele mele în ceea ce privește obiectivele acestui program de acțiune. Obiectivul 1. Protejarea, conservarea și îmbunătățirea capitalului natural al Uniunii. Am dorit să se adauge face termenul a valoriza, pentru a se insista pe valoarea acestui uh, capital, pentru nevoia de a fi măsurat și eventual pentru remunerarea acestuia în cadrul uh, reflecției referitoare la plățile pentru serviciile de medii nu vreau să spun că natura trebuie să aibă o utilitate economică și comercială. De asemenea, vreau să se insiste asupra contribuției pozitive a sectorului agricol la protecția mediului și la lupta împotriva schimbărilor climatice și asupra interesului de a privilegia bunul uh, simț în ceea ce privește normele. Nu vreau să mă opun uh, ecocondiționalității dar aceasta trebuie să fie aplicată cu condiția ca ă, directiva să fie pusă în aplicare în mod ă, similar în toate statele membre pentru a nu penaliza agricultorii. De asemenea, am pus ă, accentul pe importanța bio diversității marine pen, pentru a proteja aceste medii, lupta împotriva poluării în mare și uh, managementul forestier durabil. Uh, Apoi, știind uh, care este poziția statelor membre și în contextul controlului cheltuielilor publice, am uh, încercat să am o propunere realistă referitoare la în definirea strategiilor naționale țintite, protecția solurilor uh, și evaluarea riscurilor pentru a evidenția prioritățile și de asemenea am insistat asupra nevoii de a îmbunătăți comunicarea Uniunii Europene în ceea ce privește politica sa de mediu și asta față de cetățenii europeni, de asemenea să se consolideze educația în ceea ce privește protecția mediului și de sprijinirea acțiunilor cetățenești, de asemenea obiectivul de consolidare a sentimentului de apropiere. Cât despre obiectivul numărul 2, așa nume ca Uniunea să aibă o economie eficientă și să utilizeze corespunzător resursele în mod ecologic și cu consum mic de carbon, am insistat asupra sinergiilor între mm, economie, industrie și mediu, adică creșterea verde. Am folosit de asemenea termenul de Afin de convaincre les plus... New Deal ecologic. De asemenea, asta pentru a încerca să arăt avantajele pârghiei de mediu în sensul competitivității și uh, în redresarea economiei uh, europene și m-am aplecat asupra îmbunătățirii performanțelor de mediu a IMM-urilor, asta în conformitate cu principiul nou al uh, Small Business Act, și, de asemenea, pe nevoia de formare în ceea ce privește economia verde. Apoi am introdus noi, elemente noi uh, referitoare la consumul durabil, uh, lupta împotriva risipei uh, de alimente și generalizarea etichetării de mediu a produselor, sensibilizarea cetățenilor, limitarea impactului de mediu al consumului european, costul materiilor prime în afara Uniunii. Eh, cât despre deșeuri, eh, interziția generală a mm, aruncării eh, acestor deșeuri trebuie să fie înainte de 2020 deci nu prea este realist având în vedere situațiile foarte diferite în statele membre. Mai mult uh, se fac confuzii între termenii folosiți uh, și cifrele care se vehiculează. Nu se vorbește pe aceeași limbă în Europa când e vorba de deșeuri. Unele state spun că nu au probleme de, legate de um, um, deșeurile menajere, dar în realitate acestea sunt recalificate în uh, uh deșeuri industriale după ce trec de faza de pre-prelucrare. Uh, și apoi, nu se vorbește de aceeași materii identice în ceea ce privește deșeurile menajere și cele periculoase. Și aici uh, reciclarea nu este mereu posibilă și de altfel se prevăd derogări în acest sens. De, uh, deșeurile periculoase trebuie să fie tratate cu instrumentele corespunzătoare. Acestea fiind spuse, un progres ar consista în uh, um, trierea foarte bună a um, a deșeurilor, reciclare și asta cu respectarea ierarhiilor între tipurile de deșeuri. Apoi, obiectivul 3, protecția cetățenilor Europei față de riscurile puse de, de problemele de mediu. Am insistat asupra calității aerului la exterior, dar și în interior și am insistat pe consolidarea cercetării în ceea ce privește uh, bioresursele umane și de mediu. Și apoi am insistat și asupra nevoii de a consolida um, utilizarea inteligentă a resurselor și consolidarea legislației de mediu. Normele trebuie să fie mai bine aplicate pentru a se evita comportamente de sfidare și uh, de neîndeplinirea obligațiilor. Am insistat de asemenea asupra implicării autorităților locale care cred că ar uh, îmbunătăți punerea în aplicare a legislației pe teren. Cât despre inspecții, încurajez în primul rând statele membre să raționalizeze capacitățile deja existente și să-și consolideze um, rețelele. De asemenea, s-ar putea crea anumite soluții specifice pentru anumite tipuri de situații la nivel comunitar dar trebuie să ținem cont și de constrângerile bugetare. Și uh, sper să avem o, o dezbatere reală în afara acestui uh, raport. De asemenea, am insistat asupra valorizării uh, Uh, Agenției Europene de Mediu, dar și um, activităților agențiilor uh, naționale și am uh, pledat pentru o mai mare implicare în platforma de mediu pentru biodiversitate. Cât despre obiectivul 6, am pus accentul pe mai multe chestiuni, coerența nevoilor de finanțare pentru Natura 2000, utilizarea eficientă a resurselor în cadrul acțiunilor structurale, ținând uh, cont de infrastructurile municipale, apoi nevoia de a defini în mod clar ceea ce înseamnă subvențiile nocive pentru mediu, apoi aplicarea unor, unor uh, uh, servicii de plăți pentru um, chestiunile de mediu, pentru că vorbim despre aceste lucruri la nivel teoretic și nimic nu se concretizează. La obiectivul 7 nu mi s-a părut nevoie să depun amendamente. Apoi, la obiectivul 8, am propus uh, mai multe adăugiri pentru a integra chestiuni legate de biodiversitate urbană, de control asupra energiilor, uh, pentru mobilitate și construcții durabile. Și, la ultimul obiectiv, creșterea eficienței Uniunii în lupta împotriva problemelor legate de nivelul regional, mi s-a părut esențial să se facă o redistribuire a poverii între Uniunea Europeană și țările terțe. Aspectele de mediu trebuie să fie luate în considerare și în cadrul politicii comerciale europene, așadar am insistat asupra nevoii de reciprocitate și asupra nevoii de a lupta împotriva dumpingului de mediu. Uh, cât despre concluzii, um, a fost foarte greu să um, mă păstrez la mai puține concluzii, având în vedere numărul mare de amendamente. O să-i rog și pe colegi să fie și ei rezonabil cu amendamentele pentru ca textul să meargă mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Franco. Știu că este foarte dificil să rezumați într-un timp atât de scurt un raport atât de mare. Iolainan Margarita Ochen, Ana Rosbach, din partea GUE, colegul Ferreira va interveni, apoi Jutta Haug, doamna uh, Krista uh, Crista Clas și Florence. Doamna Hibner văd că mai dorește să intervină. Cred că putem închide astfel uh, lista vorbitorilor și vă rog să respectați fiecare două minute. Iolainen, te rog. Da, vă mulțumesc. Colegul nostru, Franco, a fost foarte harnic. Uh, 75 uh, de amendamente a fost înaintate pentru a îmbunătăți acest raport. Dumnealui iubește pădurile și vedem că pădurile au un rol central în acest proiect de raport, un lucru foarte bun. Din punctul meu de vedere, multe amendamente consolidează și precizează textul Comisiei când vine vorba de biodiversitate, mediul înconjurător uh, urban, uh, producția uh, durabilă și un mediu înconjurător durabil sunt lucruri cu care putem fi de acord. Anumite sectoare pot fi îmbunătățite și tocmai de aceea au fost propuse câteva amendamente. Um, când vine vorba de deșeuri, cred că lucrurile nu sunt foarte clare la amendamentele 34 până la 38. Din punctul de vedere al uh, solului, exprimarea este prea diluată, avem nevoie de un cadru european adevărat și nu doar de strategii naționale. Clima trebuie să fie consolidată în acest concept. Um, conceptul climatic pentru 2030 trebuie să fie amintit. Uh, adaptare, adaptarea la adaptarea la schimbările climatice și așa mai departe, reprezintă în continuare o rană deschisă. Apoi trebuie să spunem câteva lucruri și despre indicatori și vis-a-vis -vis de inspecții. Cred că um, avem nevoie de autoritățile naționale, dar și de o abordare uh, comunitară, comună. Uh, INCO este de fapt un ONG care funcționează așa cum funcționează. Săptămâna viitoare avem un atelier și în plus trebuie să ne referim și la rolul Organizației Națiunilor Unite. Voi face propune din acest punct de vedere, dar doresc să vă mulțumesc pentru munca foarte bună pe care ați făcut-o în calitate de raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Iolainen. Colegul nostru Gerbrand are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Minunat să am două minute pentru a vorbi cu, despre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în societatea de astăzi și anume să facem ca economia să fie mai durabilă în anii care vin. Și de fapt despre asta se refer, la asta se referă planul de acțiune pe șapte ani. De fapt nu cred că ar trebui să fie vorba de un program de acțiune pentru uh, mediu, dar să fie vorba de un plan de acțiune economic și de uh, mediu, pentru că folosirea mai eficientă a resurselor și păstrarea în limitele um, planetei noastre va reprezenta un argument foarte bun pentru competitivitatea noastră în viitor. Îi mulțumesc domnului Franco pentru raport, sunt de acord cu multe dintre amendamentele dumnealui, dar desigur um, am câteva în față de care am și câteva critici. O să le parcur pe scurt. Sunt de acord cu dumneavoastră că un accent pe punerea în aplicare este esențial, însă n-ar trebui să excludem și alți uh, pași legislativi următori, pentru că mi se par uh, absolut inevitabili. Uh, prioritatea numărul 1, protejarea, conservarea și îmbunătățirea utilizării a capitalului natural al Uniunii. Cred că apa și solurile sunt esențiale în cadrul acestui obiectiv și uh, nu sunt de acord cu amendamentele care încearcă să slăbească um, aspecte legate de directiva privind cadrul privind apele. Cred că, de fapt, acest aspect este mult mai important. Al doilea obiectiv, uh, domnule președinte, se referă mai mult la aspectele economice și raportorul încearcă să elimineze uh, decuplarea utilizării materialelor și această legătură cu, pi, cu PIB-ul, cred că nu așa ar trebui să procedeze. Desigur, există diferențe în cadrul Uniunii în ceea ce privește tratarea deșeurilor, dar uh, cumva statele care se află în poziție de frunte sunt um, cumva trase înapoi. Dacă se fac investiții um, inteligente în țările care sunt în urmă, s-ar putea ca acestea să facă niște progrese enorme. Și deja văd că cele două minute mi s-au terminat, domnule președinte, așa că voi încheia în ceea ce privește prioritatea numărul 6, referitoare la investiții, în ceea ce privește politica de mediu, uh, E bine, cred că aici uh, este esențial să uh, tratăm uh, problema subvențiilor care dăunează mediului și cred că ar trebui să mm, plecăm de la definiția din OCDE și să încercăm eliminarea treptată a acestor subvenții nocive în cadrul Uniunii. Vă mulțumesc. Margarita Ocan are cuvântul acum. Det er klart på to minutter, så jeg vil bare... Mulțumesc. O să fie foarte greu să mă păstrez la cele două minute, așa că voi încerca să spun doar aspectele esențiale. Mulțumesc în primul rând lui Gaston Franco pentru munca făcută. Atunci când am ajuns la compromisuri, noi doi, lucrurile au fost foarte drăguțe și cred că aici avem de-a face cu un amestec destul de bun. Acum, cât despre resurse, acestea nu mai trebuie să mai fie incinerate, trebuie să fie uh, reciclate. Nu trebuie incinerat decât ceea ce nu poate fi reutilizat sau reciclat. Cred că la nivel uh, economic uh, acest, uh, acțiunile în acest sens ar fi mult mai responsabile. Apoi, cum putem uh, să facem ca politicile de mediu să fie mai eficiente? În acest moment nu prea îmi dau seama cum am putea să facem acest lucru. În cadrul Comisiei PETI vă spun că nu prea știm cum să reacționăm, uh, dacă nu reușim să reacționăm la plângerile cetățenilor, lucrurile o să, o, să aibă o întorsătură negativă. Trebuie să înțelegi, uh, Gaston, că avem nevoie de sprijinul cetățenilor pentru textul tău și că cetățenii trebuie să ne sprijine și ei. Bineînțeles că și comisia trebuie să acționeze când vine vorba de mediu. De asemenea, mai sunt uh, de acord cu um, referirea la Convenția de la ORU. Uh, și, de asemenea, lucrurile sunt foarte importante în ceea ce privește accesul la justiție și cetățenii trebuie să beneficieze de, acest, de acest acces. Încă un lucru important uh, este legat de industria progresivă, care uh, uneori este um, sufocată de așa numita Business Europe. Deci această industrie nu este lăsată să evolueze. Dacă nu beneficiem, de, dacă nu ajungem la eh, progrese în acest sens, nu cred că rezultatele vor fi prea bune. Trebuie ca aceste companii să fie de partea noastră. Și apoi, da, la nivel de climă, sunt de acord cu Joe Linen, eh, trebuie să acționăm. Vă mulțumesc, Ana Rosbach are cuvântul. Øh, et godt liv i en ressourcebegrænset verden lyder til. Continui și eu în aceeași limbă și în același spirit foarte dinamic. Da, e foarte greu să menționez totul în două minute. Vreau și eu să-i mulțumesc lui uh, Gaston Franco pentru raportul său. A lucrat foarte bine. Și, de asemenea, este foarte plăcut uh, Uh, ar fi fost foarte plăcut să, și mai plăcut să lucrăm pe marginea acestui text dacă textul ar fi fost disponibil și în alte limbi, nu doar în franceză. Apoi, cred că trebuie să ajungem la o coeziune între obiective și mijloacele de care dispunem. Acest lucru este central și aș dori ca după aceea să putem evalua dacă într-adevăr vom ajunge la atingerea obiectivelor. De aceea ne trebuie obiective și criterii criterii clare pentru a evalua progresul măsurilor uh, luate. Trebuie să subliniem avantajele celui de-al șaptelea program de acțiune, uh, în care se dorește o limitare a sectoarelor uh, vizate. Trebuie să ne concentrăm eforturile în vremuri grele. Și, de asemenea, sunt plăcut surprinsă să... Sunt, plăcut impresionată de faptul că domnul Gasson se gândește și la mediul marin. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Aș vrea de asemenea să se pună accentul și pe lanțul alimentar. Și de asemenea să ne concentrăm și pe deșeurile alimentare. Acestea nu trebuie incinerate, trebuie să fie reciclate, recompostate pentru a crea energie. Unele dintre amendamentele depuse uh, ar trebui de altfel să fie evocate în cadrul altor directive care sunt mai specializate. De, de exemplu, chestiuni legate de trierea deșeurilor, de modul în care sunt tratate și așa mai departe. Vreau o să revin asupra acestui subiect. Uh, sunt obligată să concluzionez spunând că trebuie să ne gândim și la aspectul internațional, care este și el foarte important. Trebuie ca țările terțe să poată și ele să participe la acest efort. Nu putem doar noi, Uniunea Europeană, să acționăm singuri, trebuie să avem și alți parteneri. Mulțumesc și îmi um, cer că am depășit timpul. Mulțumesc domnului Gason pentru cooperare. Um, Vă mulțumesc, are cuvântul colega noastră, Morcunaita. Ačiū pirmininkė. Šiandien, kada visas dėmesys. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, pentru cetățeni foarte important este uh, hotărârea cadrului financiar multianual 2014-2020. Și tocmai de aceea, în acest context, documentul pe care îl discutăm noi acum are o importanță poate secundară. Cu atât mai mult doresc să mulțumesc colegului nostru pentru importanța pe care a acordat-o acestei teme și uh, sunt de acord mai ales cu cele spuse vis-a-vis -vis de situația deșeurilor, pentru că, situa- pentru că în Uniunea Europeană există diferențe mari de triere și reciclare a deșeurilor. Eu aș dori să mă refer mai mult acum la implicarea cetățenilor. Acest, această implicare este importantă nu doar din punct de vedere politic, ci, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că oamenii se simt implicați când uh, parcurgem toate aceste etape, pentru că o mare parte a acquis comunitar se referă la legislația de mediu, cu atât mai mult este importantă implicarea uh, cetățenilor în măsurile de mediu. Din punctul de vedere al uh, studiilor de impact, acestea sunt amintite deseori în uh, comisia noastră când discutăm propuneri legislative și există un uh, cadru de reglementare a acestor analize de impact, care însă nu este um, cuprin, suficient de cuprinzător. Cred că trebuie să găsim echilibrul necesar între diferitele sisteme existente în statele membre, astfel încât cetățenii să poată să-și, uh, să poată să-și exprime nemulțumirile, garantând în același timp o bună funcționare a sistemului. Deci, uh, acesta este echilibrul pe care trebuie să-l obținem. Mulțumesc, Crista Clas. Vă mulțumesc foarte mult. Gaston Franco, nu am timp suficient pentru a vă complimenta, însă ați redactat un raport foarte bun care Uh, pune degetul pe foarte multe răni uh, deschise din punctul de vedere al uh, deșeurilor, de exemplu. Apoi, o diseminare mai bună a comunicării, într-adevăr avea nevoie de așa ceva și salut în mod special amendamentul 73 pe care l-ați propus, în cadrul căruia luați poziție vis-a-vis -vis de implicarea Uh, consolidată a politicii de dezvoltare și, de, și a politicii externe. Salut de asemenea referința pe care o faceți când vine vorba de protejarea solurilor. Aici, într-adevăr, competențele naționale sunt esențiale, însă cred că trebuie să discutăm și de problema legată de irosirea a unor suprafețe mari de teren pe care se construiesc uh, șosele și așa mai departe. În legătură cu directiva cadru pentru apă, cred că nu ar trebui să renunțăm în totalitate la referirea făcută la această directivă. Însă trebuie să înțelegem că definiția trebuie să fie mai clară. Trebuie să spunem foarte clar că dacă recurgem la sancțiuni, cum pot fi acestea măsurate și cum pot fi Um, categorisită, pentru că din acest punct de vedere, cred că am avea nevoie de o evaluare mult mai inteligentă și mai sensibilă. Și până la urmă, este important, într-adevăr, să susținem o reevaluare regulată a cadrul legislativ existent, pentru că există foarte multe legi vis-a-vis de care nu știm dacă sunt puse în aplicare sau nu. Și din nou vă mulțumesc pentru acest uh, raport foarte bun. Mulțumesc, heinz Florenz. Doresc să mulțumesc și eu uh, raportorului. Știți foarte bine care sunt îngrijorările mele legate de acest program. Nu doresc să le repet. Mi se pare bine că se, se amintesc uh, cifre că nu se amintesc cifre concrete pentru că acest uh, pentru că pentru aceste cifre avem rapoarte speci- speciale. Deci este bine că nu am amintit noi obiective, noi cifre concrete. În legătură cu problema legată de terenuri, Crista Clas uh, a spus câteva lucruri pe care doresc să le subliniez. Și apoi legătura între economie și mediul înconjurător. Cred că într-adevăr trebuie să fie consolidată și acest lucru a fost uh, înțeles de toată lumea. Uh, irosirea alimentelor este un lucru important de, de amintit. Din păcate, acest lucru este caracteristic, caracteristic societății noastre dezvoltate. Uh, despre deșeuri cred că ne putem certa mult timp. Des. Cred că nu putem ignora însă ierarhizarea deșeurilor. Cred că această temă trebuie regândită, pentru că dacă nu există un... vom uh, scrie un cec în alb uh, uh, arderii uh, acestor uh, deșeuri tocmai pentru că am ars atât de multe deșeuri, nu avem tehnologii foarte bune de eh, reciclare și cred că, într-adevăr, trebuie să ajungem la o adevărată reciclare a materialelor. Arderea nu cred că trebuie să reprezintă prima opțiune. Într-adevăr, dacă nu mai putem recicla, trebuie să recurgem la ardere, dar eu regret că nu vine o propunere din partea Comisiei care să reglementeze uh, să reglementeze cu adevărat ce se întâmplă cu gropile de gunoi. Mulțumesc, colega noastră. Hitner are cuvântul. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc colegului nostru Gaston pentru abordarea sa cuprinzătoare a acestei teme Asemenea programe sunt introduse la în perioade mari de timp. Acum discutăm despre un program care urmează să funcționeze până în anul 2020, eventual până în anul 2050. Conceptul de bază în acest context este dezvoltarea durabilă. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra două puncte implementarea acquis comunitar se întâmplă într-un mod foarte diferit și din când în când cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă cu procesul de implementare. Un alt punct ar trebui să punem accentul pe situațiile în care se încalcă legislația de mediu. În noul cadru stabilit până în anul 2020 ar trebui să asistăm la un lucru amintit de unii din colegii noștri, transformarea industrială înspre o economie ecologică. Și este foarte important ca în planurile regionale să nu pierdem aceste zone și sectoarele industriale și de servicii ar trebui să fie legate cu lumea științifică, să putem identifica liderii din anumite domenii, să stabilim anumite centre de gestionare a deșeurilor, și printr-un uh, schimb de bune practici, prin identificarea unor uh, lideri în anumite domenii, am putea să găsim soluțiile bune pentru mai multe state. Deci ar trebui să nu ne concentrăm pe o singură uh, problemă, ci să ținem cont de gama largă a problemelor. Un asemenea catalog de bune practici ar putea fi util și până în, uh, și pentru următoarea perioadă, până în 2050. Mulțumesc, doamne Hibner. Am uh, ajuns la sfârșitul uh, listei. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu amendamentul 60, protecția solurilor. V-ați referit la ceea ce s-a discutat la Rio Plus 20 despre cum sunt folosite suprafețele și pur și simplu Aici uh, spuneți pur și simplu că nu avem nevoie de un cadru obligatoriu de reglementare, ci uh, doar de strategii. Pot să vă spun că din 2005, de când sunt membru al Parlamentului European, toate strategiile și toate auto, uh, toate măsurile obligatorii la care, s-a angajat un sector anume nu au ajutat pentru a atinge un obiectiv. Niciun fel de măsură diluată nu, ajunge, nu ajută, mai ales uh, pentru că este vorba de o temă foarte controversată. Mai puține obiective uh, vor însemna mai mult din punctul meu de vedere dacă acestea sunt uh, obligatorii. Cam acestea a fost remarcile mele. Doamna Antonia Schumacher din partea Comisiei uh, Șef de Unitate pentru Apă și Industrie și așa mai departe este alături de noi și dau acum dumnei cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că și noi trebuie să, să respect uh, tipul limită de două minute. Domnul președinte spune că are, orbitoarea are dispoziție 5 minute. Aș dori să-l felicit pe domnul Franco pentru raportul său. Suntem de acord cu foarte multe lucruri uh, prevăzute în acest raport. În primul rând, uh, faptul că o politică de mediu contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică, sublinierea rolului cetățenilor și consolidarea asumării acestui program de mediu de către cetățeni. Suntem de acord cu unele amendamente care se referă la păduri, pentru că pur și simplu um, considerăm că trebuie respectat un, un echilibru și pădurile au un rol foarte important în acest moment în acest raport. Acestea fiind spuse, salutăm foarte multe din comentariile raportorilor din umbră cu care stăm de acord. Câteva îngrijorări acum. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de domnul Franco despre procesul de ecologizare a PAC. Suntem de acord cu acest lucru. Uh, mie mi s-a părut că aud uh, un grad mai mare de flexibilitate decât reiese din amendamentele care discută ecocondiționalitatea, de exemplu. Cred că această referire este foarte importantă. Domnul Lange Uh, și domnul Grote mi-a ușurat uh, viața când uh, vine vorba de soluri. Nu putem fi de acord cu amendamentul 16 propus de, de raportor. Considerăm că avem nevoie de obiective obligatorii pentru soluri. Acest element este esențial pentru a ne atinge obiectivele europene legate de biodiversitate și, după cum ați spus, fără un asemenea obiectiv obligatoriu, nu ne vom atinge țelurile legate în acest domeniu. Sunt de acord cumva cu această idee de a reconcilia economia cu mediul și de a explica cum, poate, cum pot contribui politicile de mediu la creșterea economică, ne îngrijorează puțin faptul că, din nou, limbajul din amendamente pare să meargă în altă direcție. Când discutăm despre echilibrul între competitivitatea economică și protecția mediului la amendamentul 24, cred că această formulare este puțin uh, dificilă, pentru că, de fapt, nu discutăm despre un echilibru între două elemente diferite, ci pur și simplu cred că aceste două elemente se potrivesc foarte bine. Din punctul de vedere al politicii uh, pentru deșeuri, îi mulțumim domnului Gerbranti pentru comentariile sale și noi considerăm că trebuie să avansăm. Era, am, amendamentele raportorului cred că, de fapt, readuc uh, status quo-ul din, și din punctul de vedere um, al arderii materialelor care pot fi reutilizate, nu mai putem accepta această situație. Deci suntem de acord cu ideea doamnei Auken și a celorlalți colegi. Apoi, amendamentele referitoare la producție și un consum durabil, suntem de acord cu ele. Am dorit să ne exprimăm o temere în momentul în care discutați uh, consolidarea cadrului uh, legal pentru consumul și producția durabilă. Noi am considerat că un cadrul uh, legal general ar trebui să fie consolidat. Din punctul de vedere al implementării, salutăm propunerile făcute, însă nu putem uh, accepta analizele din amendamentul 46 care sugerează că problemele de, de implementare sunt explicate prin uh, complexitatea legislației de mediu. Eu nu cred că în momentul în care am discutat raportul Rossi, Parlamentul a fost de acord cu asemenea abordare și să sperăm că acest punct nu se va regăsi în varianta finală a, a programului. Apoi, unele din unele amendamente nu sunt uh, realiste. Uh, organismele independente în acest moment fac deja două, două um, valori interpares în fiecare an. Cred că nu putem să ne așteptăm ca aceste organisme să uh, facă mai multe analize. Deci nu suntem de acord cu acest amendament. În legătură cu obiectivele prioritare 6 și 9, uh, subvențiile care dăunează mediului, mediului înconjurător, suntem de acord cu cele spuse de domnul Gelbrandi și aici trebuie să avansăm. Cred că dacă discutăm inițial uh, definirea și identificarea acestor, defini, uh, identificarea acestor subvenții, întârziem foarte mult. Cred că avem deja definițiile necesare pentru a începe munca și apoi prioritățile internaționale. Aici, cred că textul este pe alocuri depășit de evenimente. La, articol, la amendamentul 70, com, Comisia, de fapt, a făcut o comunicare specifică legată de participarea Uniunii Europene la UNDEP. Din punctul de vedere al reciprocității, salutăm angajamentul raportorului de a respecta regulile uh, OMC, însă nu sunt sigură din nou că amendamentele sale reflectă cu adevărat angajamentul său. Mulțumesc, doamna Schumacher. Și astăzi, alături de noi, este un al doilea raportor, un expert care a lucrat mult pe marginea acestui raport, însă în cadrul Comisiei uh, Econ. Este colegul nostru un expert în probleme agricole, de altfel, și un expert uh, în general pentru problemele europene. Și vă dau acum uh, cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule Grote. Am avut deja această dezbatere în comisia noastră și vă aduc aminte că nu este o întâmplare că, că am avut un an fără acest plan de acțiune, pentru că, de fapt, Comisia, prin intermediul strategiei Europa 2020 și prin cele șapte inițiative prioritare, s-a legat de aceste măsuri de mediu. Și noi ne-am uh, întrebat care este uh, locul acestui al, uh, al șaptelea program de mediu în în uh, conceptul general. Noi am, salut acest, am salutat acest program, însă ni se pare că este prea puțin ambițios și prea puțin concret. Drept urmare, noi spunem că în uh, acest raport se discută mai mult uh, situația mediului înconjurător și mai puțin măsurile politice. Deci, uh, credem că Parlamentul European poate deveni mult mai concret. S-a spus că se descriu foarte multe probleme și că aceste probleme se explică prin faptul că statele membre nu pun în aplicare acest program, pentru că lipsește voința politică. Noi ne întrebăm dacă acest al șaptelea program de mediu reprezintă răspunsul necesar pentru a exercita presiuni asupra uh, statelor membre. Să nu uităm de criza financiară, unde s-au uh, folosit prea multe uh, resurse, de exemplu, și în cadrul crizei financiare putem să vedem cum pot fi elaborate criterii clare de sancționare a lucrurilor care nu merg bune. Un asemenea model ar, ar putea funcționa foarte bine și în domeniul uh, politicii de mediu și eventual uh, am putea să ne întrebăm dacă noile priorități sunt foarte bine alese și, domnule Florence, v-ați referit la provocările majore din politica de mediu. Nu cred că s-a găsit echilibrul necesar. Deci uh, avem o atitudine foarte critică și vă stăm la dispoziție pentru orice discuții cu raportor și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc și președinția irlandeză este prezentă alături de noi și știm că pentru această jumătate de an această temă este o prioritate, deci vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Envi pentru că îmi permiteți să mă explic aici. Programul șaptelea cadru este o prioritate pentru președinția irlandeză și apreciem cooperarea Parlamentului pe acest dosar, mai ales buna cooperare uh, cooperare cu domnul Franco, raportorul, și cu echipa sa și cu domnul uh, Leinen pe raportul precedent. Avem un program intens cu opt grupuri de lucru care uh, au avut loc în ultima, la început, de la început, de la început președinției și încă cinci prevăzute până în luna mai. Am avut deci discuții, inclusiv bilaterale, deci textul se găsește într-o stare um, bună, avansată și do- am avut o dezbatere la Envy săptămâna trecu- uh, luna trecută și am fost impresionați de nivelul intervențiilor și mai ales de accentul pe care îl puneți pe punerea în aplicare. La Consiliu am luat note de majoritatea acestor uh, lucruri și de acest accent pus pe punerea în aplicare în anii uh, trecuți am avut din ce în ce mai multe experiențe pozitive în acest sens, însă uh, și mă refer la punerea în aplicare, în sensul că uh, Comisia, vigilentă fiind în ceea ce privește respectarea legislației, a ajuns să uh, sancționeze un număr mult mai mic de cazuri decât în trecut. S-a trecut de la, de la 32 la 12. Deci avem succese și în acest sens. Salutăm uh, raportul și mai ales accentul pus pe producția durabilă. Salutăm acest lucru. La obiectivul 9 revizuim în acest moment elementele respective pentru a reflecta um, uh, evenimente recente care au avut loc în cadrul uh, ONU și întâlnirea de la Nairobi de la începutul acestui an. În ceea ce privește uh, solurile, vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Gerbrandi aici. Trebuie să nu uităm și ne dorim cu toții, și anume soluri fertile în Europa pentru toată lumea. După cum v-am spus, consider că textul Consiliului și raportul acesta sunt destul de uh, apropiate. Apreciem, pe de altă parte, um, eforturile Comisiei de a accelera calendarul, pentru că există niște diferențe, niște lacune între programul 6 și al 7-lea, deci dorim să adoptăm cât mai urgent acest document. Ne place uh, atât forma cât și fondul adoptate de comisie și probabil că ne vom uh, menține pe această linie. De asemenea, salutăm calendarul Comisiei Envi și pe baza acordului între cele două instituții dorim să accelerăm și să uh, soluționăm sau să încheiem prima lectură în timpul președinției irlandeze. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație. Domnul Franco urmează. Foarte pe scurt, domnule președinte, bineînțeles că niciodată n-am avut intenția de a dilua textul. Am luat notă uh, și am ascultat cu multă atenție cele spuse și am avut o prezentare la CESE în ceea ce privește potențialul de înverzire în contextul uh, PAC și vom uh, vedea ce se va întâmpla și în plenară în ceea ce privește câteva aspecte acum, în ce privește deci pădurile. Uh, s-a luat notă în mod pozitiv, am fost lăudat pentru că uh, Uh, și uh, problemele marine au fost luate în calcul foarte bine. În sfârșit, mi s-a spus că nu avem alte versiuni decât cea franceză. Azi este totuși ziua francofoniei. N-am alte versiuni lingvistice acum. În orice caz, toate comentariile au fost foarte interesante, foarte pertinente și vă mulțumesc pentru acestea. Mulțumesc, domnule Franco. Termenul uh, limită de depunere a amendamentelor este 25 martie și pe data de 24 aprilie vom vota la Comisia Envi. În plenară, acest raport probabil va ajunge în iunie. Doresc să mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba din nou de protejare a mediului înconjurător, a consumatorilor în domeniul autoturismelor. Colegul nostru, Thomas Ulmer, este raportor, care primește acum cuvântul timp de uh, 5 minute. Avem la dispoziție o oră. Trebuie să vă spun că am văzut că mulți colegi doresc să intervină. Însă, în primul rând, vă rog să vă purtați conversațiile privată în afara sălii, astfel încât domnul Ulmer să poată să aibă o intervenție nederanjată. Domnule Ulmer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și colegilor pentru uh, amendamentele făcute, 200 la număr, și cred că se cristalizează mai multe puncte în care, prin intermediul uh, căruia, cărora putem ajunge și la anumite amendamente de compromis care să reflecte felurile uh, propuse. În primul rând, dorința ca între 2014-2017 să avem un, uh, un coridor între 50 și 80 de grame ca obiectiv și cred că putem uh, găsi și anumite echivalente a dioxidului de carbon pentru a lăsa libertatea de dezvoltare a sectorului autoturismelor pe viitor. Când vine vorba de, de calcularea materialelor folosite, a, a energiei electrice și așa mai departe. În al doilea punct se referă al, la uh, supercredite. Aici se pare că am putea să ne referim la 2 până la 4 grame de asemenea supercredite pe an, conform unui uh, procedeu foarte clar, conform căruia pot fi adunate aceste credite. Cred că nu ne, nu ne putem permite o altă soluție. Apoi, uh, Uh, limitarea uh, calculării acestor credite, spunem că nu, nu putem ține cont de fiecare autoturism doar dacă anumite limite sunt mai mici. De exemplu, dacă se ajunge la o limită de 50 de grame sau dacă se ia în calcul doar 50% din masă, atunci emisia de dioxid de carbon ar trebui să fie la 60, maxim 70 de grame. Acest lucru ar însemna că dacă uh, putem economisi uh, credite între 16 și 20 și între 20 și 23 pot fi, uh, pot fi cheltuite, atunci vom uh, respecta curba între 2016 și 2020 de a ajunge la o cifră zero. Mi se pare că este o măsură de stimulare rațională pentru a permite introducerea pe piață unor noi autoturisme. Și vedem că acest numărul autoturismelor a crescut cu 10,5 în ultimul an. Apoi testul de clar de ciclul de testare. Cred că avem nevoie de un nou ciclu de testare din punctul de vedere al uh, protecției consumatorilor și cred că uh, cel mai bine ar fi dacă ar exista un asemenea test de ciclare, pe, un ciclu de testare pe plan uh, internațional pentru a fi respectate anumite valori limită, astfel încât consumatorii să se bucure peste tot de aceleași valori limită. Dacă există un asemenea ciclu de testare, atunci dacă valorile se modifică, am putea să creăm un factor de adaptare astfel încât să putem compara situația cu uh, limita de 95 de grame. Apoi au fost înaintate foarte multe amendamente care discută ecoinovarea. Din acest punct de vedere, cred că ar avea nevoie de un, uh, de o, un mecanism de autorizare mai simplu, limita, valoarea limită ar trebui să fie de un gram. Din păcate, toate pro- ă, procesele de autorizare până acum sunt prea, prea complicate și prea birocratice și durează prea mult, două, trei luni până când, uh, până când comisia își dă acordul, cred că ar trebui să stabilim o perioadă foarte clară, două, trei luni. Apoi, amprenta. Amprenta care în Statele Unite, uh, de exemplu, este criteriul relevant uh, când se discută emisiile de dioxid de carbon. Mie, mie nu mi se pare că această amprentă este, este relevantă și, de fapt, este un criteriu care poate fi manipulat. Dacă ne-am bazat pe un asemenea criteriu, acest lucru ar însemna, de fapt, că un autoturist poate emite mai multe mai, o cantitate mai mare de dioxid de, car- de, de carbon și Până la urmă am ajuns la o mărire a autoturismelor, am avea nevoie de parcări mai mari, de garaje mai mari, de străzi mai mari și până la urmă un autoturism este conceput pentru a transporta o anumită masă. Deci dacă reducem masa, este evident că vom reduce și emisiile de dioxid de carbon deci, cred că aceasta ar fi uh, calea pe care ar trebui să mergem. Și, în final, aș dori să vă spun că în aprilie am prevăzut deja două întâlniri între raportorii din umbră, în cadrul cărora vom încerca să ajungem la amendamente de compromis. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc, domnule Ulmar, ajungem la raportorii din umbră. Mario Pirillo, Chris Davis, Rebecca Harms, Martin Canlan, Sabina Wills și domnul Rossi, apoi Karl-Heinz Florence, doamna Lepage, Iolainen și Ana Rosbach vor mai uh, interveni. Nu știu dacă am uitat pe cineva. Doamna Rosbach, de fapt, o reprezintă pe domnul Callanan. Lista vorbitorilor este închisă acum și vă rog să respectați uh, o limită de două minute pentru declarațiile dumneavoastră, pentru că dacă nu, nu vom putea respecta timpul. mare opirilor. vă rog. Grazie, președinte. Gli emendamenti presentati da... Mulțumesc, domnule președinte. Elementele expuse de colegi confirmă obiectivul de 95 de grame pe kilometru pentru 2020, obiectiv confirmat în regulamentul 443 per 2009. Astfel, dăm industriei auto din Europa obiective clare ca să poată și ei să-și planifice așa cum trebuie activitățile. Însă, sistemul acesta de supercredite uh, prezintă totuși niște lucruri în plus, diferite. Am prezentat niște, obiecti- niște amendamente în acest sens. Este vorba de acest obiectiv de 95 de grame și apoi de stimulantele pentru cei care construiesc autoturisme cu foarte puține emisii. Bineînțeles că trebuie să stimulăm cumva pe cei care construiesc vehicole cu emisii foarte, foarte scăzute, mai puțin de 100 de grame. Cred că nu trebuie să limităm cumva stimulentele pentru aceste categorii de uh, producători. Sunt puțin uimit de modul în care vom reuși cumva să combinăm obiectiv de 95 de grame cu supercreditele. În ceea ce privește ciclul de uh, testare, cred că trebuie să-l regândim față de situația actuală, în sensul că el trebuie să reflecte într-adevăr situația condusului astăzi, pentru că nu trebuie să furnizăm uh, informații false consumatorului când vine vorba de consumul efectiv real de carburant. Până în 2014, avem uh, intenția de a pune la punct acel WLTP, Worldwide Harmonized Light Duty Test, și cred că vom avea deci un nou tip de trestare. În același timp, Comisia prevede niște dispoziții tranzitorii pentru a putea face deci o tranziție așa cum trebuie de la regulamentul 443. În ceea ce 2020 nu știm exact cum va evolua, evolua tehnologia, nu putem să știm în ce măsură acest obiectiv de 95 de grame este realist pentru 2020? Nici nu cred că ar trebui să stabilim un astfel de obiectiv. Pur și simplu trebuie să menționăm cumva uh, o reducere, să preconizăm o reducere de între 60 și până așa la 70 de grame. Este ceva care ar putea fi realist. Comisia ar putea să verifice posibilitatea de a avea acest sistem pentru uh, autoturismele care intră pe piață. David, susținem eforturile de îmbunătățire a legislației în materie. Este ceva progresist. De asemenea, cei care au dezbăzut legislația în 2008 își aduc aminte că avem o îmbunătățire cu 15% a consumului pentru uh, consumul de um, înregistrări de autorismele diesel. Și deci această situație este foarte bună pentru că, de fapt, se, du- se constată o reducere cu 15% a emisiilor și asta e foarte bine. Ieri am avut un uh, mic dejun de lucru cu furnizorii de, uh, furnizorii de piese uh, și am aflat că, într-adevăr, inovația este foarte importantă și ea trebuie să vină sau trebuie să izvorască de la, de, din sectorul industrial. Este foarte important. Să nu uităm nici supracapacitatea, s-ar putea să avem probleme cu o ofertă prea generoasă. Dacă nu continuăm cu sistemul actual și nu îl înlocuim cu ceva realist, s-ar putea să ratăm șansa de a relansa economic atunci când într-adevăr ne vom relansa economic. În ceea ce privește țintele preconizate și stimulentele, sunt de acord cu aceste supercredite, însă ele ar trebui să fie cumva plafonate și eventual să avem o țintă și pentru 2025, care poate fi eventual revizuită. Ca și alți colegi am spus că acest ciclu de testare ar trebui să fie cumva mai bine circumscris pentru că astăzi se cam trișează pe scară largă și este în detrimentul consumatorilor. În ceea ce privește ecoinovarea, uh, Ehm, eu la început am fost foarte nemulțumit de ce se preconiza în textul uh, legislativ respectiv, pentru că mi s-a părut că nu este ceva foarte serios. Însă acum uh, se pare că suntem destul de serioși, poate chiar pre, prea serioși în acest sens, poate ar fi bine să avem mai multă flexibilitate. În ceea ce privește acel footprint, amprenta ecologică, cred că în legislația precedentă puteam să uh, dăm uh, posibilitatea de a uh, merge fie pe calculul masei, fie autovehiculului, fie pe calculul footprintului, deci a acestui, uh, acestei amprente ecologice, cred că acum se pedalează mai mult pe ideea amprentele ecologice și poate că merită deci să avem un astfel de element. În ce privește amendamentele, amendamentele de compromis, așteptăm cu nerăbdare negocierile și, în general, așteptăm cu mare nerăbdare și entuziasm discuția. Mulțumesc, doamna Harms. Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, este o temă care tot uh, revine, reglementarea emisiilor de dioxid de carbon autoturismelor, pe care o tot discutăm aici la Bursa de câțiva ani. Noi am uh, prezentat un nou uh, amendament când vine vorba de obiectivul pe care îl avem pentru anul 2020, pentru că nu trebuie să uităm că analiza de impact a, a Comisiei Europene ne arată că este posibil să ajungem la 25 de grame pe kilometru și că costurile suplimentare pentru autoturisme ar fi compensate cu economiile făcute la combustibil. Știu că poziția mea este una minoritară până acum, însă această analiză de impact a Comisiei Europene consider că ar trebui să fie inclusă în această dezbatere. 95 de grame pe, kilo, pe kilometru este un obiectiv evident și când vine vorba de pro- protejarea intereselor consumatorilor din păcate nu este situația optimă, cred că am putea să ajungem la un obiectiv mai ambițios în 2020. Pentru anul 2025 stabilim printr-un amendament un uh, obiectiv uh, și ambițios, 60 de grame pe kilometru. Cred că dacă am avea obiective mai ambițioase, am ajunge la inovări suplimentare în sectorul autoturismelor și astfel am uh, consolida, am garantat, de fapt, pe termen uh, mediu, competitivitatea sectorului producător de autoturisme în Europa, decât dacă am uh, avea alte abordări. Din punctul de vedere al supercreditelor, din punctul meu de vedere, nu avem nevoie de asemenea supercredite pentru că și după anul 2020 piața auto va fi dominată în continuare de sisteme uh, convenționale de combustie. Tocmai de aceea este foarte important să punem în aplicare obiectivele ambițioase pe care le avem și să nu creăm lacune, să deschidem uh, portițe de scăpare pentru acest sector. Aceste supercredite reprezintă o asemenea uh, posibilitate de evitare, pentru că, în funcție de cum sunt create, ele vor contribui în mod sigur la diluarea acestor obiective. Și cred că trebuie să analizăm cu foarte mare atenție amendamentele propuse în acest punct de vedere, pentru că unele dintre aceste amendamente ar duce la o economie redusă cu 20% pentru motoarele tradiționale și apoi uh, ciclurile de testare. Cred că există un test deja care poate fi folosit și îmi pare rău, dar și ceilalți colegi au vorbit puțin mai mult. Acest uh, ciclu de testare poate fi folosit poate fi folosit și când vine vorba de protecția consumatorilor Uniunea Europeană, Uh, trebuie să garanteze drepturile consumatorilor, pentru că aceștia sunt înșelați. Vă mulțumesc. Acum Ana Rosbach are cuvântul. Mulțumesc. O să încerc să vorbesc în limba engleză. În ceea ce privește aceste ținte de emisii, grupul meu este de acord cu ce ni se propune să avem 2130 de grame în 2015 și 95 în 2020. E vorba de ținte și obiective ambițioase, dar chiar și acest sector industrial recunosc, recunoaște că este destul de fezabil. Salutăm propunerea raportorului în ceea ce privește dublarea acelor derogări și niște stimulante în plus pentru producătorii de autoturisme mai mici noi respingem amendamentele care nu mai permit Comisiei să ușureze sarcina uh, producătorilor ce privește țintele pentru 2020. În ceea ce privește amprenta ecologică sau masă, această bază de calcul va fi abordată în cadrul legislativ de după 2020. În ce privește amendamentele, noi ne dorim și noi introducerea acelei proceduri WLTP cât mai curând posibil, însă totuși trebuie să fim prudenți pentru că în contextul actual destul de sumbru uh, aceste obiective sunt destul de greu de îndeplinit de către producători, dar mm, aceste noi proceduri s-ar putea nici să nu ne ajute să îndeplinim ceea ce ne-am propus pentru 2020 și țintele aferente. Domnul Florence. Doresc să-i mulțumesc lui Thomas Ulmer și mă bucură că dorește să ajungă la anumite compromisuri deci nu doresc să mă refer la toată această discuție legată de gramă. Însă, dacă este să ne gândim și revin acum la comisie, la regulile impuse de Comisia Industriei în general, sistemul uh, de comercializare a uh, emisiilor și comparăm situația cu uh, sectorul autoturismelor, nu pot să cred care este, care este realitatea. Această industrie trebuie să scadă 1,7 din emisiune în fiecare an. Atunci, și comparăm această situație cu autoturismele, eu consider că, de fapt, Comisia ar fi, ar fi trebuit să fie mult mai ambițioasă. Și un exemplu bun este problema legată de ciclurile de testare și întreb Comisia ce mai așteaptă. Doriți să renunțăm la activitățile din Europa? Să așteptăm la un ciclu de testare mondial? Mi se pare incredibil. Haideți să dăm noi un exemplu bun și vom face propunerile necesare în acest sens și cred că puteți să cereți mai mult din partea industriei uh, automobilelor. Cred că putem fi mult mai uh, sinceri și până la urmă, de fapt, uh, avem, au dreptate colegii care spun că, de fapt, înșelăm oamenii cu cifrele pe care le, le prezentăm în urma acestor cicluri de testare. Eu sunt uh, pregătit de a accepta o propunere care să introducă criterii care pot fi comparabile, însă, dragă Comisie Europeană, vă rog să depuneți eforturi suplimentare când și când vine vorba de inovare, tot spuneți că avem nevoie de mai multă inovare, dar nu ne-ați prezentat niciun fel de criteriu relevant din acest punct de vedere. Mulțumesc, Corin Lepaj are cuvântul. Euh. Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru că a deschis balul și că avem posibilitatea de a depune amendamente. Aș reveni asupra unui aspect. Importanța vizibilității pe termen lung pentru industria automobilă. Putem, putem să împăcăm, pe de-o parte, protecția mediului cu protecția consumatorilor și cu interesele industriei auto. Deci este o șansă unică și de aceea trebuie să avem obiective pentru 2020, obiective ambițioase. De aceea eu am propus uh, obiectivul cu 60 de grame pe kilometru în amendamentul meu. Apoi, aceste supercredite prezintă niște inconveniente destul de clare pentru că slăbesc uh, îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor până la urmă. Iar în ceea ce privește ciclul sau procedurile de testare, este foarte important ca ele să fie revizuite cât mai curând posibil, deoarece sistemul actual uh, nu este unul uh, realist, nu reflectă situația de pe teren. Consumatorii cumpără autovehicole care, de fapt, nu respectă specificațiile pe care ei credeau că le respectă. În ce privește obiectivul ambițios pe care l-am menționat, acesta ne-ar permite efectiv reducerea emisiilor, așa cum a spus și Chris, și criteriul de utilitate masă nu incită producătorii de vehicule mai mari Așadar, cred că criteriul amprente este mult mai bun în acest sens. Mulțumesc, Corin Lăpaș. Eu, Laina, n-are cuvântul. Doresc să mulțumesc raportorului. Cred că se conturează câteva linii care se vor bucura până la urmă de o majoritate largă, atât în comisia noastră cât și în plenară. Cred că obiectivul de 95 de grame pentru anul 2020 ar trebui să fie fixat. Am putea să mergem puțin și mai departe, însă nu consider că este o idee bună să modificăm regulile în uh, timpul jocului. În momentul în care vom atinge acest obiectiv, cred că el va reprezenta un, stim, un uh, stimulant pentru următorii ani. Foarte important este obiectivul pe termen lung și Mario Pirilio a a propus o gamă cât mai largă pentru că nu este clar ce tehnologii se vor impune pe viitor și avem nevoie de o, și o analiză de impact pentru a vedea care va fi situația. Dacă avem nevoie de supercredite sau nu, în principiu eu aș spune că nu. Însă dacă tot este să le introducem, atunci ar trebui să fie uh, limitate. Unii s-au referit la o limită maximă de 2 grame pe de altă parte, pot înțelege că industria are nevoie de încurajări pentru a aduce noi autoturisme pe piață și dacă am avea aceste super credite, poate am ajunge să vedem pe străzi și autoturismele pe care le tot vedem în saloane, saloanele de autoturisme ciclurile de testare, avem nevoie de acest de unul uh, unitar cât mai repede, apoi amprenta sau uh, analiza ciclului de viață. Într-adevăr, când vine vorba de autoturisme electrice sau cele care, cele care funcționează pe bază de uh, hidrogen, avem, nevo- avem nevoie de un nou sistem de calculare a emisiilor cauzate de un asemenea automobil. Uh, și cred că Comisia ar trebui să spună câteva lucruri legate de amprenta ecologică sau de evaluarea ciclului de viață, pentru că dacă folosești uh, oțel, uh, oțel sau uh, aluminiu sau fibra de carbon, acest lucru are consecințe diferite și trebuie analizat în mod diferit. Mulțumesc eu, Lainan. Ne-am, am ajuns la sfârșitul dezbaterii. Din punctul de vedere al uh, ciclului de testare, cred că trebuie să facem uh, ceva. Autoturismul meu se spune că, de fapt, consumă 5 uh, litri la 100 de kilometri și chiar dacă conduc cu 120-130 de kilometri la oră prin Olanda sau prin Belgia, autoturismul meu consumă uh, 6 litri și jumătate. Deci uh, consumul este mai mare cu 30% decât uh, s-a precizat în, uh, în momentul în care mi-am cumpărat autoturismul. Deci, trebuie să facem ceva pentru a modifica aceste, acest ciclu de testare, astfel încât el să țină seama de realitate, pentru că se înșală consumatorii. Este atât de simplu. Deci, din acest punct de vedere, avem nevoie de un uh, ciclu de testare care să reflecte cât de cât realitatea. Dacă vom avea un ciclu de testare mondial, rămâne de văzut. Un punct nu a fost uh, amintit. Dacă ne dorim un program de creștere economică nu doar pentru creștere, pentru industrie, cât și pentru mediul înconjurător, avem nevoie de un cadru fiscal rațional în uh, Uniunea Europeană pentru că în acest moment există deficiențe majore și Comisia cred că ar trebui să facă o propunere în sensul armonizării impozitării autoturismelor în Europa, pentru că o asemenea măsură ar fi una care ar uh, asigura un cadru egal în Europa. Deci, Cred că ar fi o idee foarte bună să ne gândim la această posibilitate fiscală. Din punctul de vedere al supercreditelor, am avut acest sistem în uh, această perioadă și eu am apărat întotdeauna aceste supercredite pentru că am considerat că prin intermediul lor vor ajunge pe, străzi, pe străzi uh, sisteme de propulsie noi. Din păcate suntem departe de această situație și uh, am cerut împreună cu alți colegi o plafonare a acestor uh, supercredite, astfel încât să nu deschidem anumite portițe, ci aceste supercredite să, uh, să permită inovarea tehnică. Cred că și să nu submineze acest obiectiv de limitare a emisiilor la 95 de grame de dioxid, la, dioxid de carbon pe kilometru, uh, Colegul nostru Ulmar ne-a spus că este pregătit să ajungă la un compromis și ieri a avut loc votul în Comisia ITRE și rezultatul este unul bun și pentru ceea ce ne dorim noi și la Comisia ENVI. Însă acum am uitat de colega noastră Judith Merkes și avem suficient timp la dispoziție dacă și alți colegi mai doresc să intervină. Dacă nu, dau cuvântul colegii noastre, Merkis. Vă mulțumesc. Ieri am avut într-adevăr un vot în Comisia ITRA. Și eu mă așteptam ca în Comisia ENVI discuția să fie puțin mai concretă. Când vine vorba de metodele de testare, am auzit din partea Comisiei că sunt de acord că gestionarea metodelor de testare nu este bună, există o flexibilitate prea mare. Dacă este să vedem ce se permite în uh, aceste teste, poți alege uh, parametrii foarte diferiți. Apoi se pune altă întrebare, cine va face monitorizarea? Și acest punct este unul foarte important și nu știu dacă acum trebuie să ne ocupăm de el, dar cândva va trebui să-l discutăm. Supercreditele. Uneori avem nevoie de un grad mai mare de ajustare, pentru că acestea nu funcționează întotdeauna. Eu făcusem o altă propunere. Să există un sistem de recompensă și de sancțiuni. Ideea este să stabilești uh, un, uh, un uh, parametru limită ținând seama de media din, de pe piață și valoarea ar putea să crească sau să scadă în funcție de situația de pe piață. Aș cere raportorului să analizeze acest sistem pentru că mi se pare că este mai bun decât supercreditele, pentru că acestea în acest moment nu sunt suficient de flexibile. Și un sistem cu plusuri și minusuri ar putea să ne, să, să ne permită să ținem seama de fluctuațiile de pe piață. Vedem că oamenii iasă în stradă pentru a în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest sector. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei, vă rog. Thank you very much, uh, Chairman, and thank you to the rapporteur for the... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest raport. Cred că voi putea să fiu succint. Uh, S-a discutat despre țintele pe termen lung și aici observăm avantajele pe care le-am înregistrat din țintă de 95 de grame, deja stabilită acum multă vreme, care trebuia să fie îndeplinită. Acest lucru a făcut ca industria să planifice, să inoveze și vedem că acesta se îndreaptă în direcția bună spre îndeplinirea acestei ținte. Este foarte importantă stabilirea unei astfel de ținte pe termen lung, dar de asemenea e foarte important ca industria să nu se răzgândească la mijlocul distanței și cred că industria merită creditele pentru acele, acel um, ciclu, această reducere de 3% a emisiilor. Apoi, uh, referitor la supercredite, Comisia a venit cu un non-paper în care discutat toate aceste probleme pe care le ridică chestiunea supercreditelor. Pe scurt, noi considerăm că acel sistem de banking este o idee rea și că un uh, regim de supercredite ar face să uh, se stimuleze um, um, producerea de automobile cu emisii scăzute, e bine, aceste lucruri sunt, uh, trebuie să fie plafomate, pentru că dacă nu, se Uh, duce la o creștere foarte mare față de ce s-a realizat cu regimul supercreditelor. Cred că documentul a fost unul foarte clar în ceea ce privește aceste cerințe. Apoi, cât despre procedurile de testare și uh, în acest domeniu am venit cu un non-paper în care am subliniat acțiunile pe care le face Comisia pentru îmbunătățirea procedurii de testare mm, înainte de înlocuirea cu VLTP și vedem că uh, aceste măsuri ar putea să fie, uh, să fie uh, pus în aplicare din 2014 și chiar vom vedea efectele în 2017. Cred că mm, se va îmbunătăți acuratețea procedurilor de testare și multe dintre intervențiile de până acum au manifestat faptul că acest lucru e necesar pentru că procedurile actuale sunt insuficiente. Încă un lucru. Vreau să spun că pentru eco-inovații s-au uh, depus patru candidaturi, una a fost aprobată, celelalte patru sunt acum în curs de examinare. considerând că procedurile funcționează bine, însă uh, este nevoie de o consultare cu părțile interesate, astfel încât procedurile să fie îmbunătățite și mai mult și cred că acest lucru nu ar trebui să fie modificat, procesul uh, merge, funcționează și duce la ecoinovări. Încă un lucru meu referitor la evaluarea pe parcursul întregului ciclu de viață, referitor la ambrent și apoi toate abordările legate de mașini electrice și cele pe bază de hidrogen, trebuie să vă spunem că în acest moment Uh, sunt mai multe studii în desfășurare, tocmai pentru a examina aceste chestiuni care considerăm că sunt importante pe termen lung. Unele dintre acestea vor fi publicate în curând, altele, um, alte date vor veni de îndată ce studiile vor fi gata, dar da, considerăm că aceste um, inputuri sunt importante pentru țintele pe termen lung. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și în final Raportorul va rezuma discuția și va răspunde la remarcile co- uh, colegilor. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, în legătură cu procedura de testare, ar fi frumos dacă Comisia uh, ar încerca ca aceste propuneri să fie unele internaționale, pentru că nu ne ajută Uh, faptul, uh, situația în care un producător de autoturism are standarde diferite în funcție de continentul unde este prezent. Protecția consumatorului este foarte importantă, însă uh, doresc să vă spun că, de fapt, această industrie nu înșală, ci pur și simplu profită de lacunele legislative. Obligația noastră este de a de a închide aceste lacună uh, lacune. Și apoi, după o reducere a emisiilor de 130 la 95 în această perioadă de timp reprezintă un procent mai mare de reducere decât 1,7 cât a spus Karl Heinz. În legătură cu supercreditele, acestea într-adevăr trebuie să fie limitate Până în, 20, uh, până în 2025 ne dorim un, un obiectiv foarte ambițios, însă avem nevoie de analiză de impact pentru a putea stabili împreună uh, dacă putem măsura doar dioxidul de carbon sau avem nevoie și de alți uh, parametri. Din punctul de vedere al uh, evaluării uh, ciclului vieții, acest lucru ar uh, însemna luarea în considerare doar 20-30% a emisiilor de dioxid de carbon care sunt cauzate de producerea autoturismului, restul de emisii sunt cauzate în momentul în care se conduce autoturismul respectiv și cred că dacă am merge pe această cale, am uh, modificat prea mult cadrul pe care, pe care l-am uh, stabilit. Și uh, cred că vom simplifica situația supercreditelor și aștept cu nerăbdare discuțiile care urmează. Mulțumesc raportorului, am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Vom avea aceste discuții până în 24-25 aprilie, cred. În Comisia Envi, votul pe marginea acestui raport foarte important, care se ocupă nu doar de politică, de mediu, ci și de politică industrială și trebuie să avem un echilibru între aceste două Uh, domenii, trebuie să transmitem semnalele potrivite pentru că discutăm de foarte multe lucruri, de mun- locuri de muncă din Uniunea Europeană, însă nu trebuie să uităm aspectele legate de protecția consumatorilor, de protecția mediului înconjurător și de credibilitatea Uniunii Europene când vine vorba de politica de mediu. Un uh, coleg s-a, s-a referit la auto, autovehiculele electrice Cred că este frumos să avem, un, um, să avem mixul uh, potrivit, pentru că nu ne ajută să avem autovehicule electrice care consumă curent care a fost produs uh, arzând combustibil uh, tradițional și așa mai departe. Deci, trebuie să avem o privire de ansamblu, să nu ne concentrăm doar pe acest uh, sector individual, să vedem ce se întâmplă și cu producția autoturismelor, cât uh, curent se consumă în momentul în care sunt produse aceste autoturisme, apoi trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte în momentul în care avem o nouă propunere legislativă. În uh, plenară, domnule Ulmert, cred că vom avea votul în iunie. Am ajuns la sfârșitul uh, ordinii de zi acum și aș dori să vă atrag atenția că nu din vina noastră, dar uh, datorită ceremoniei de investire a papei, doar astăzi are loc uh, conferința deschisă a președinților, deci în între ora 15 și ora 15.45 am decis să suspendăm uh, întâlnirea comisiei noastre, astfel încât cei care doresc să participe la conferința deschisă să poată să facă acest lucru. Însă vă aduc aminte că astăzi discutăm rapoarte importante, cum este raportul cu colegei Wilmot. Și Vom începe direct cu votul la ora 15.45, după care vom trece direct la raportul colegii Glenis Wilmot. Și astăzi, alături de noi, avem un oaspete, domnul Tajani, cu care vom discuta și despre uh, autoturisme, despre uh, sistemele de răcire pe vi- care vor fi folosite pe, pe viitor și Sper că vom avea o adevărată dezbatere în cadrul căruia să punem întrebările necesare și să primim răspunsurile necesare. Toată lumea este invitată să participe la această dezbatere și de la 18.30 vom discuta până la 19.50 vom discuta raportul Materații nu, de la 18.30 până la 19.15, deci avem 45 de minute la dispoziție pentru acest raport. Deci vă rog să transmiteți aceste informații legate de modificarea ordinii de zi uh, tuturor colegilor și asistenților. Vă doresc tuturor o pauză de prânz plăcută și ne revedim, revedem la ora 15.45.